Doamnelor și domnilor, cu doamna Kadenbach am uh, atins și quorumul. Bine ați venit uh, în această reuniune din noul an. Urez tuturor un an nou fericit, uh, plin de succes, să rămâneți sănătoși și în formă, în orice caz mai sănătoși decât mine. Eu am răcit teribil, e multă, germane, e multă zăpadă în Germania, trebuie să măturăm zăpada și nu mai suntem obișnuiți să facem asta. Și astfel ajungem la ordinea de zi pe care o aveți în față. Nu cunosc să fie modificări, se consideră adoptată. Apoi, uh, știrile cont și regimul lingvistic. Uh, găsiți asta în știrile noastre, în uh, documentul care v-a fost pus la dispoziție. Vă rog să pregătiți cartelele de vot, căci vom începe cu punctul 3 de pe ordinea de zi. Cu siguranță vor mai exista excepții astăzi, dar nu putem să mai așteptăm la cum e structurată ordinea de zi și avem uh, de-a face cu controlul politic uh, asupra Comisiei potrivit tratatului. Raportor, domnul Zdehovski, care nu are cum să ia cuvântul, căci nu e. Vă rog, dacă grupurile sunt pregătite, să votăm. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru,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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog, la 11. Ai zice că e mai ușor atunci când sunt puțini. Se respinge. Mulțumesc. Numărul 12 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 14 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. O secundă. Încă o dată vă rog la 14. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 16 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la votul final, care este electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Avizul se adoptă cu 8 voturi pentru. Vă rog așadar să folosiți cealaltă consolă, spune președinta, care a răspuns la un comentariu fără microfon. Urmează următorul punct, declarația comună în ceea ce privește controlul agențiilor descentralizate. Raportor, domnul De Jong, dacă vrea să intervină, nu, nu e cazul. Deci, votăm acum amendamentul 1 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. 6 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Votul prin apel nominal. S-a deschis votul. Vot final. S-a închis votul. 8 voturi pentru cu două abțineri. Avizul se adoptă. Vă mulțumesc! Astfel am terminat sesiunea de votare și trecem mai departe. Avem punctul 5 de pe ordinea de zi. E vorba despre Aș vrea să știu unde este reprezentantul sau reprezentanta doamnei raportor. Știe cineva unde este domnul Zeller? E vreun asistent în sală? Tagesordnungspunkt 5, die Frau Kollegin Schmidt hat mit... La punctul 5, doamna Schmidt a spus că e blocată în Austria din cauza condițiilor meteo, iar uh, tot ea ne-a spus că domnul Zeller o va înlocui. Am fost uh, anunțați că va fi grevă și la Berlin, a fost grevă și în această dimineață, deci nu știu dacă ar trebui să așteptăm raportorul sau nu, reprezentantul raportorului. Domnul Salafranca, vă rog. E, e... Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doream să vă spun că am fost confuz la vot. Eu uh, am vrut să votez pentru ultimul raport în ceea ce privește uh, controlul asupra agențiilor descentralizate. Îmi pare foarte rău, îmi cer scuze, vă rog frumos să țineți uh, cont de votul meu favorabil. Nici o problemă, vom uh, lua notă de asta. Un minut. Deci ni se spune că cel care o înlocuiește pe doamna raportor va ajunge într-un minut. Wir sind offensichtlich noch nicht im Arbeits se pare că încă nu am, ne-am intrat în ritm așa. Încă suntem uh, pe modul vacanță. Sonst gerne Platz nehmen, da wo Platz ist. Vă rog să luați loc acolo unde găsiți unul. Ja, wir sind beim Tagesordnungspunkt 5. Da, deci suntem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Avem un aviz în ceea ce privește finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC-ului, politica agricolă comună. Dumneavoastră primiți imediat cuvântul în numele doamnei raportor. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Tuturor un an nou fericit. La noi în Berlin a început cu o grevă pe aeroport. Astfel, n-am reușit să fiu punctual, ceea ce deplâng. Iar colega Claudia Schmidt, din câte am înțeles eu, e înzăpezită în Austria și m-a rugat frumos să uh, citesc uh, notițele din avizul ei. Mai întâi, e vorba despre finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC-ului post-2020. E o propunere a Comisiei. Comisia, pentru următorul CFM 2021-2027, a propus un pachet legislativ care constă din, în trei texte. Această propunere, după cum anunță și titlul, are în vedere finanțarea, gestionarea și controlul PAC-ului. În, în viziunea Comisiei, desigur. Sunt 104 articole în propunerea comisiei, între care apar definiția autorităților implicate în plan național, finanțarea din rezerva agricolă, mecanismele de control, plus și uh, urmările, consecințele uh, încălcărilor. Propunerea comisiei este una salutară, dar raportoarea nu consideră că vine cu schimbări radicale. Ne axăm aici mai ales pe bugetarea bazată pe rezultate, ceea ce este o evoluție pozitivă, un prim pas în direcția cea bună dar am rezerve în ceea ce privește răspunderea față de control. De exemplu, e planul Comisiei de a plasa răspunderea aceasta din ce în ce mai mult uh, asupra autorităților naționale. Îmi imaginez că este o concesie necesară sau uh, una care să aibă în vedere faptul că după anul 2020 PAC-ul trebuie să se bazeze pe performanța controlabilă și nu doar pe uh, respectarea reglementărilor cadru. Dar asta nu înseamnă că Comisia nu trebuie să aibă în vedere răspunderea sa sau să o slăbească. Uh, evenimentele din Slovacia ne-au arătat că aceasta este calea greșită. Banii UE uh, nu trebuie să fie supuși atâtor, expuși, mă scuzați, atâtor riscuri. De aceea am depus mai multe amendamente uh, care să ofere mai multă răspundere comisiei. Dacă propunerea comisia rămâne așa cum e ea acum, ar însemna că pe viitor comisia nu va mai avea statistici de control din partea uh, birourilor de plată în plan național. De asemenea, declarațiile de uh, conformitate în ceea ce privește organismele de certificare vor deveni caduce. Prin urmare, asta ar însemna că pe viitor Comisia nu va putea cuantifica în ce măsură este încălcat dreptul comunitar. După părerea mea, acest lucru contravine tocmai lucrurilor stipulate în tratat. Comisia este cea care are răspunderea ultimă față de execuția bugetului. Prin amendamentele mele, eu am încercat să uh, mențin vie uh, obligația răspunderii față, uh, în rândul comisiei, mă scuzați. Amendamentele pot fi depuse până în această joi la ora 14, votul fiind prevăzut pentru 28-29 ianuarie iar uh, votul la Agri încă nu a fost fixat. Probabil cândva până la jumătatea lunii februarie. Mulțumesc! Mulțumim, spune președinta. Doamna Kadenbach, în rândul, din rândul colegilor, vă rog. Mulțumesc și eu. Eu sunt din estul Austriei, unde situația cu zăpada nu este atât de gravă, deci am reușit să ajung la timp. Mulțumesc foarte mult colegului Țeller pentru această prezentare în numele colegei Schmidt. Eu uh, și doamna Schmidt uh, avem păreri diferite de multe ori, dar iată că de această dată considerăm amândouă că propunerea Comisiei duce la renaționalizarea PAC-ului într-un fel sau altul și cred că ideile vehiculate deja de Ulrike Müller de la Agri sunt unele care sublinează tocmai asta, că pe viitor răspunderea ultimă trebuie să rămână la comisie până la urmă. Deci pentru asta noi vom depune mai multe amendamente și per total suntem de acord cu ceea ce ne spune doamna Schmidt. Mulțumesc foarte mult. Din partea comisiei, doamna Portman apare pe lista mea, dar cine intervine până la urmă? Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, și la mulți ani tuturor. Îmi pare rău că am sosit cu o oarecare întârziere. Anticipasem că veți petrece mai mult la primele puncte. Îmi cer scuze pentru această sosire în întârziere. Uh, în orice caz, am ascultat uh, ultimele cuvinte ale domnului Țeller, colega m-a informat uh, în legătură cu toată intervenția, în ce privește regulamentul orizontal și proiectul de aviz al raportoarei, doamnei Schmidt. Bineînțeles că Comisia notează faptul că salutați trecerea de la modelul bazat pe conformitate la cel bazat pe performanță. Salutăm uh, uh, această atitudine. Aș dori să vă reamintesc că, noul model bazat pe performanță, care figurează în uh, propunerea de regulament orizontal, situează performanța în centrul uh, implementării PAC. Trebuie să ne axăm, deci, pe performanță, pe rezultate. Și uh, Comisia Uh, a hotărât să uh, treacă de la conformitatea uh, legată de beneficiarul final la rezultatele la nivel de stat membru și de aceea această performanță va fi baza pentru noul model pentru PAC. Din proiectul de aviz putem constata că aveți anumite probleme și ne-am dorit să continuăm să ne axăm pe beneficiarii finali, dar cred că există și schimbări în care avem impresia că înțelegeți că Comisia nu va mai uh, verifica sistemele de management și de control din statele membre și vă pot spune că nu e chiar așa. Pentru că noul regulament orizontal uh, oferă un cadru foarte clar de reguli uh, stabilite de către legislația europeană și care trebuie să fie stabilite de, respectate de către statele membre e vorba și de sistemele de management și de control aici. Deci avem uh, sisteme de guvernanță care funcționează și care vor continua să facă obiectul auditului. E um, o chestiune foarte importantă. Și organismele de guvernanță din statele membre vor continua să fie aceleași care, um, ca și astăzi, vor uh, fi verificate de către uh, comisie. Uh, deci, uh, asta înseamnă că încă vom mai uh, aplica uh, abordarea privind auditul unic uh, pe care o salutați și dumneavoastră. Toate aceste verificări efectuate de către Comisie vor viza și sistemele din statele membre, ceea ce înseamnă că în raportul dumneavoastră, în proiectul de aviz, vă referiți de mai multe ori la chestiuni pe care jurnaliștii de investigație le-au identificat în trecut Comisia se va asigura că sistemele de control din statele membre vor funcționa bine și dacă nu, atunci vor aplica corecții financiare și de aici articolul 53 din uh, uh, regulamentul orizontal. Citind uh, amendamentele la proiectul de aviz, ne dăm seama că se reintroduce uh, conformitatea cu privire la plățile la nivelul de beneficiar final ceea ce ar crea un sistem cu două nivele, sistemul actual și apoi am mai adăugat și un strat uh, suplimentar, uh, cel uh, legat de performanță. Și tocmai asta a încercat să evite comisia prin propunerea sa. Sigur că am dori să rezolvăm și problema poverii administrative în sistemele de management din statele membre și de asemenea și să punem accent pe performanță. Deci noul model, model bazat pe performanță înlocuiește sistemul actual Uh, bazându-se pe aceleași sisteme de management uh, și de control. Aș putea să intru în detalii, dar aș mai adăuga doar un aspect legat de amendamentul 6, la articolul 46. Aici, uh, propunerea de aviz propune schimbarea lui Shell cu May, ar trebui cu ar putea, dar articolul 53 din regulamentul financiar conține verbul Shell spune că trebuie să uh, efectuăm uh, uh, controle în conformitate cu normele de audit în vigoare la nivel internațional. Deci, articolul 46 din regulamentul general conține verbul shall. Deci, the commission shall take assurance from. Deci, am, am preluat formularea din regulamentul financiar. Mai există o propunere legată de noul instrument financiar, conform căreia statele membre pot audita Banca Europeană de Investiții. În amendamentul uh, dumneavoastră propuneți acest lucru și și de această dată ce s-a convenit în regulamentul Omnibus și uh, ce figurează în regulamentul privind dispozițiile comune prevede ca Banca Europeană de Investiții să nu fie auditată de către statele membre, ci că ele ar trebui să folosească uh, rapoartele uh, publicate de către banca respectivă. Deci nu facem decât să preluăm ce s-a convenit la regulamentul Omnibus aici. Salutăm reacția dumneavoastră pozitivă la schimbarea propusă de noi, însă v-am uh, dori să mai examinați încă o dată amendamentele propuse pentru că am crea o povară suplimentară, un strat suplimentar în sistem și deci am crea, am genera povară administrativă și nu am avea modelul uh, bazat pe rezultate scontat prin aceste schimbări. Mulțumesc! Mulțumim! Ce facem acum? Ne aflăm într-un uh, impas uh, în ceea ce privește dezbaterea. Și bineînțeles că ar fi foarte inter- interesant dacă ne-ați putea spune cum să ieșim din acest impas. Unii spun că avem dreptate, alții spun că uh, nu trebuie să, modific- să introducem modificări uh, fundamentale. Deci, doamna Broichman, ne puteți spune cum am putea să ieșim din impas? Cred că avem de-a face cu o înțelegere reciprocă. Deci asta e problema. Aș dori să mă axez pe faptul că nu eliminăm uh, sistemele de management și de control din statele membre. Noi spunem că ar trebui ca aceste sisteme să rămână în uh, vigoare, precum cele de astăzi, uh, deci să controleze agențiile acreditate și să audităm toate aceste activități dar nu vom mai controla beneficiarul uh, final. Noi ne vom asigura că sistemele sunt corecte și, de fapt, asta facem uh, chiar astăzi în uh, auditurile efectuate de către comisie. Nu examinăm beneficiarul final, ci sistemul respectiv. Ne asigurăm că sistemul funcționează bine. Dar acum încercăm să ne îndepărtăm de această metodă de tip calapod, aceeași pentru toată lumea și dacă ne uităm la exemplele pe care le-ați dat, uh, Uh, legate de uh, scandalurile descoperite de jurnaliștii de investigație, uh, ne-am dat seama că unele reguli nu sunt relevante pentru că nu se potrivesc într-o anumită situație într-un stat membru. Și deci această idee cu noul model bazat pe rezultate, să avem flexibilitatea necesară pentru a ne asigura că statele membre obțin rezultate concrete, obțin impactul dorit de noi și deci Trebuie să ne asigurăm că regulile sunt uh, aplicate diferențiat de la un stat membru la altul, pentru că în sistemul actual am spus că avem reguli în vigoare, ele nu sunt uh, respectate, se fac corecții financiare, dar uh, aceste reguli duc la rezultate și deci astfel a generat critici la adresa sistemului și comisia dumneavoastră a efectuat uh, un uh, raport cu privire la povara administrativă a, controlelor din CE, din uh, politica agricolă comună și am recunoscut și noi că da, avem povară administrativă și că ne dorim ca regulile să fie mai simple. Dar nu putem face astăzi decât dacă ne asigurăm că regulile duc la rezultate concrete și obțin impactul scontat. Trebuie să înțelegem că nu uh, eliminăm uh, uh, ideea controalelor de management în statele membre. Unele dintre amendamentele dumneavoastră merg în direcția aceasta. Deci s-ar putea să ajungem la o bază comună, doamna Gresle. Mulțumesc! Avem experiențe, deci evaluăm doar sistemele și ne dăm seama că la fața locului Uh, totul uh, depinde și de această abordare sistemică. De exemplu, pentru uh, fondurile structurale ne bazăm foarte mult pe structuri și eu nu aș vrea să avem impresia că aceste probleme din fondurile structurale nu mai pot fi identificate, nu mai pot fi date în vileag. Deci, repet, avem experiența din, legată de fondurile structurale, care mm, pot părea așa la prima vedere uh, minunată, situația strălucește pur și simplu și dacă te apropii mai uh, îndeaproape îți dai seama că sunt probleme. Deci uh, noi nu dorim să propunem un sistem uh, care să continue la fel. Deci uh, au, am avut mai multe mii de amendamente pentru politica de cură comună și trebuie să vă spun că uh, ne aflăm într-o situație dificilă. Știm că uh, politica agricolă comună și reformarea ei uh, sunt destul de dificile. Dar vă pot spune că până acum n-a fost chiar așa de rău, uh, nici fermierii nu au fost uh, chiar așa de nemulțumit. Uh, deci problema acordării banilor fără controle nu poate să fie validată de către comisia noastră și trebuie să vedem cum continuăm. Aș dori să știu dacă raportorul dorește din nou cuvântul. Nu. Uh, practic, uh, raportul meu tratează aceeași temă. Da, într-adevăr, termenul pentru amendamente este 10 ianuarie, deci este destul de strâns. Nu ne mai rămâne prea mult timp la dispoziție, la ora 14. Mulțumim! Continuăm tot cu deci vom discuta în 28 uh, și 29 uh, ianuarie același punct. Ajungem la punctul 6. Discutăm tot de uh, politica agricolă comună. E vorba despre planurile strategice. Raportor este domnul Țeller. Nu avem încă proiectul de aviz, dar are cuvântul raportorul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Politica agricolă comună, iată, din nou revenim la ea. Cele două avize se referă la uh, mm, avizul Curții de Conturi privind politica agricolă comună, care uh, emite critici la adresa Comisiei Europene și la uh, felul în care uh, abordarea Comisiei este pusă în aplicare. Deci, uh, Curtea este uh, critică la adresa Comisiei Europene. Se uh, salută faptul că Comisia dorește să întărească politica agricolă comună, să se bazeze mai mult pe rezultate uh, și să uh, vizeze obiective europene am uh, constatat acest lucru și în avizul uh, doamnei uh, Schmidt și a spus același lucru. Și solicitarea noastră la descărcarea bugetară din ultimii ani a fost ca politica agricolă comună să treacă de la o mașină de distribuit bani la o politică care uh, urmărește obiective uh, europene. Mă gândesc, de exemplu, la uh, obiectivele de mediu care au fost uh, enunțate pentru a combate uh, schimbările climatice, contribuția agriculturii în acest sens și așa mai departe. Curtea de conturi ajunge la concluzia în analiza sa că propunerea nu merge suficient uh, de departe pentru a uh, construi un sistem care să genereze rezultate concrete. Și la uh, Comisia Agri se spune același, același lucru. Ar fi mai bine să revizuim uh, uh, criteriile simplificate. Mă gândesc, de exemplu, la uh, împărțirea banilor uh, pe criteriul uh, suprafeței, deci la hectar, și apoi uh, să terminăm cu toate celelalte criterii. Noi suntem, până la urmă, răspunzători de alimentația populației europene. Curtea de conturi uh, a uh, propus uh, obiective cantificabile, cuantificabile, foarte clare Uh, care să fie uh, legate de obiective foarte clar. Deci nu numai că banii trebuie să fie distribuiți, ci ca uh, banii să fie justificați. Deci ce se obține cu acești, aceste fonduri și apoi să avem și o evaluare de impact pentru a vedea dacă obiectivele pe care le-am stabilit au fost atinse și aceasta și pe o perioadă mai lungă de timp, de exemplu pe durata unui cadru financiar multianual. Deci, pe ansamblu, ar trebui să se uh, acorde stimulente pentru obținerea de rezultate concrete. Am uh, depus chiar eu amendamente în acest sens pentru a uh, ține cont și de recomandările Curții de Conturi și includerea lor în politica agricolă comună. Ar trebui să existe indici, indicatori foarte clari pentru a Uh, evalua felul în care fondurile au fost acordate și uh, cheltuite, deci tot acest sistem ar trebui să fie mai transparent. Uh, statele, statele membre trebuie să publice, de exemplu, date statistice comparabile, pentru că datele de până acum nu sunt suficient de transparente și aceasta a fost o dezbatere constantă la procedura de descărcare bugetară. De asemenea, consider că și calitatea și felul în care fermierii lucrează ar trebui să fie examinate îndeaproape. Avem de-a face cu ferme familiale, de exemplu, să ne punem întrebarea dacă aceste ferme familiale cu adevărat influențează peisajul sau vorbim de marile Uh, ferme industriale care uh, până la urmă aparțin uh, acestor societăți anonime de investiții și ne dăm seama că politica agricolă comună e, poate fi o afacere foarte lucrativă și aici intervine și problema subvenționării. Deci, avem nevoie de criterii transparente pentru politica agricolă comună, de asemenea trebuie să putem să evaluăm uh, calitatea planurilor strategice. Aceasta a fost uh, concluzia Curții de Conturi cu care eu sunt de acord. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Kadenbach. Mulțumesc. E destul de greu să reacționez față de un aviz pe care nu îl avem în față, dar uh, am primit o prezentare generală, e o dezbatere generală, de fapt, despre evaluarea pacului și apare un punct uh, de dezbătut uh, în raport cu Comisia. Nu cred că îi se pot face Parlamentului reproșuri că vrea această abordare one size fits all. Am văzut în trecut că um, Uh, nu, nu funcționează lucrurile, n-a fost mereu o critică din partea Curții de Conturi, ci și a eurodeputaților. Deci, atunci când vrem o politică agricolă comună cu adevărat, una gestionată la comun, atunci trebuie să existe un instrument de uh, gestionare care să fie unul comun. Și asta, tocmai asta lipsește din propunerile comisiei. Ori după mine și Curtea de Conturi critică asta. Deci din aceste propuneri rezultă faptul că, cu scuza subsidiarității, se permite faptul că mijloacele sunt utilizate uh, fără a se poate face o verificare a acestora. Nici noi nu putem verifica, spune și Curtea de Conturi, asta ne lipsesc obiective cuantificabile UE și de aici și nesiguranța căci uh, este la latitudinea statelor membre, ba chiar în statele federale la latitudinea landurilor, a statelor uh, care intră în compoziția marelui stat federal. Deci, mi se pare că aici avem uh, de partea noastră Curtea de Conturi, va fi foarte greu să stabilim după aceea în baza căror criterii se fac evaluările. Nici nu cred că există toate datele științifice în toate domeniile, în așa fel încât să putem permite un model atât de diversificat. Poate că da, pe viitor, într-un viitor îndepărtat, dar în niciun caz acum pe repede înainte. Nu cred pur și simplu că uh, vom avea obiective cuantificabile uh, în ceea ce privește um, stabilirea unei, unor relații de comparație. Uh, deci, cu siguranță, obiectivul nu este să avem uh, un model de tip one size fits all, dar măcar să menținem în viață politica agricolă comună europeană cu toate verificările necesare, cu uh, verificarea dacă rezultatele sau obiectivele au fost uh, obținute. Dar, deocamdată, nu avem date necesare pentru a face asta. Mulțumesc pentru Comisia Europeană, domnul Șele. Mulțumesc. Mă voi referi la trei puncte în continuare a ceea ce a spus colega mea Borsman. Deci, uh, din punctul nostru de vedere, uh, au fost, uh, la baza propunerii noastre au stat trei principii. S-a cerut ani de zile simplificarea sistemului. N-am ajuns însă foarte departe cu dezbaterea aceasta și concluzia noastră este că dacă într-adevăr vrem simplificare substanțială, atunci trebuie să trecem înspre orientarea pe rezultate față de modelul curent. Să ne bazăm pe niște rezultate în așa fel încât să garantăm că ceea ce a fost definit clar să fie verificat, dar nu și cum. Deci detaliile acestea trebuie lăsate la nivel european. Aceasta este ideea de a avea mai multă subsidiaritate și mai multă marjă de manevră uh, la nivel structural dar desigur obiectivele și principiile rămânând comune. Al doilea comentariu. În ceea ce privește obiectivele comune, sunt obiective specifice PAC, care au fost formulate mult mai în detaliu, mult mai diferențiat ca până acum, tocmai uh, pentru a ține cont uh, de specificitatea acestui domeniu. În acest context, am venit cu câteva principii de bază aplicabile tuturor, că este vorba de condiționalitate, capping sau uh, principii pentru gestionarea riscului. Sunt niște părți esențiale care trebuie să fie respectate. În al treilea rând, avem implementarea și aici considerăm că trebuie să lăsăm marge de manevră. Sunt și planurile strategice PAC, care trebuie să aibă în vedere și noile obiective specifice, dar, pe de altă parte, trebuie să se bazeze și pe o analiză exhaustivă a nevoii de acțiune la fața locului. Și aici apare elementul de diferențiere, într-adevăr. Iar în ceea ce privește implementarea planurilor strategice PAC, trebuie să ne asigurăm că rezultatele ceea ce s-a obținut cu adevărat să fie verificat periodic. Pentru asta există verificarea anuală care a fost prevăzută și în baza căreia ne asigurăm că vom avea indicatori. Indicatori care trebuie să fie pe de o parte gestionabili și de cealaltă parte să fie suficient de vehemenți în ceea ce privește uh, rostul uh, implementării. Statele membre fixează accentele cu aceste planuri și vom vedea apoi cum uh, avansează, cum progresează lucrurile. Trebuie să ne asigurăm că punctele slabe din implementare, și asta la nivel sistemic, să fie rezolvate în timp util. De aici vin și planurile de acțiune pe care le-am prevăzut în așa fel încât în momentul în care apar devieri de la implementare, ele să fie uh, corectate imediat. Deci iată care sunt cele trei elemente. Simplificarea, care să meargă mână în mână cu mai multă subsidiaritate, principii comune, obiective comune, în așa fel încât politica să rămână una comună și o urmărire clară în ritm anual a planurilor strategice, în așa fel încât să ne asigurăm că există o orientare, intervenții calificate, așa cum au fost ele prevăzute în planul strategic, care să fie respectate. Pentru asta este nevoie de un mecanism de verificare. Și încă o dată despre indicatori sau despre rezultatele pe care vrem să le obținem în baza acestor indicatori. Totul trebuie să fie gestionabil uh, iar verificarea trebuie să fie una apropiată uh, de exercițiul administrativ, căci altfel nu ne ajută dacă anual uh, analizăm ce se întâmplă cu evoluția biodiversității, știind de exemplu că adesea în ceea ce privește, exemplu, măsurile de uh, protecție a apei, durează ani de zile până evaluezi evoluția nitratului. Deci trebuie să vedem în ce măsură lucrurile sunt uh, gestionate, în ce măsură ne bazăm și pe date științifice de bun simț. Și apoi, discutând despre implementare, dacă vedem că lucrurile nu merg bine, atunci să vedem unde este blocajul, ce trebuie corectat, desigur împreună cu statele membre, ca să depășim impasul. Mulțumesc! Dankeschön. Mulțumim foarte mult! Da, aproape că înțeleg de ce a făcut propunerea acest... De, comisia, a scos aceste propuneri, dar nu mai înțeleg optimismul. Comisia crede că poate atinge cu aceste propuneri niște obiective. Pe asta nu mai înțeleg, pentru că până acum problema a fost în felul următor. În agricultură apare o mare diversificare. Sunt diferențe mari de la un stat membru la altul. Aceste diferențe vor face ca anumite state membre să își facă politica agricolă comună pe spuza altor state membre. Va trebui să rezolvăm împreună această problemă, să vedem cu cât efort însă și uh, cu ce risc în Uniunea Europeană. Întrebarea mea este ce faceți din acest punct de vedere? Eu privesc mereu din perspectiva germană, din perspectiva Baden-Württemberg, unde vrem să-i promovăm noi așa pe micii fermieri, să le asigurăm supraviețuirea. Dar ei primesc o palmă din partea marilor corporații și pe viitor va fi din ce în ce mai mult așa. Dacă sunt țări cu structuri mari agricole, ele vor putea continua. Știu că dumneavoastră propuneți capping și așa mai departe, dar eu totuși nu sunt optimistă. Deci întrebarea mea este ce faceți ca să nu fie totul uh, pe spuza celor menționați de mine anterior? După aceea, se pune problema distribuirii. Cine primește banii? Mai trebuie să dezbatem acest aspect. Am fost preocupată de cazul Slovaciei, însă am fost uh, lăsată de izbeliște pe aeroportul din uh, Lot. Din, uh, mă scuza, pe, de către Lot, pe aeroport. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu Cehia, cu Bulgaria, cu Ungaria, unde sunt structuri inegale. Și întrebarea este ce pârghii prevedeți în propunerea dumneavoastră? Nu mai sunt alte intervenții, așa că vă redau cuvântul. Ba nu, domnul Zeller s-a anunțat la cuvânt. Mulțumesc. Pot continua spusele dumneavoastră. Sunt structuri inegale. Le avem chiar și noi, în Germania, în țara noastră. Statele pe care le-ați menționat dumneavoastră, doamnă președinte, sunt niște state care vin uh, dintr-o structură de tip socialist. S-a întâmplat însă și în DDR. S-a încercat uh, crearea unor cooperative pentru producția de plante în anii 70, în așa fel încât mai multe sate să aparțină aceea, aceleiași cooperative. Această diversificare a făcut, uh, a rezultat uh, această diversificare, mă n-a, n-a mai avut loc după aceea. și, în principiu, până la urmă, au rămas doar marile structuri. Dumneavoastră ați uh, dat cazul Baden-Württemberg, putem spune și uh, Brandenburg și alte landuri, dar uh, întrebarea este ce se întâmplă cu structurile mici? Ce se întâmplă cu micii fermieri care au încercat să se descurce în plan local și au uh, avut condiții foarte grele, le au în continuare. În landurile uh, din estul Germaniei, tocmai de aceea există doar două mari asociații de fermieri în continuare. Mulțumesc! Ceea ce ați descris dumneavoastră în ceea ce privește distribuirea este exact situația pre- politicii prezente. Deci, din acest punct de vedere, există neajunsuri uh, cu care trebuie să ne confruntăm cu toții acum. Concluzia noastră pentru viitorul PAC este următoarea. Acum, stabilim niște obiective comune, ca titlu. Și după aceea avem planurile strategice. Tot ceea ce este stipulat în planurile strategice trebuie justificat cu um, obiectivele acestea, pentru că ele trebuie atinse, nu ca în trecut la pilonul 2, doar pentru pilonul 2, ci pentru întreaga politică agricolă comună. Și din acest punct de vedere apar complementarități între pilonul 1, pilonul 2, promovarea tinerilor fermieri și uh, relația cu uh, obiectivele de mediu prin programele ECO. Uh, toate aceste lucruri însă trebuie să fie justificate și urmărite ca atare. Noi considerăm că astfel, prin această perspectivă, uh, vom avea o politică mult mai bine orientată. Am prevăzut și capping-ul, ceea ce înseamnă că vor apărea efecte în direcția cea bună și în ceea ce privește distribuirea fondurilor. Dar într-adevăr, nu este o măsură care să întoarcă cu susul în jos întregul sistem, ci vrem să avem niște măsuri justificabile care să ducă lucrurile în direcția cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc! că Asta a fost, de fapt, a doua întrebare, răspunsul la a doua întrebare, dar nu mi-ați răspuns la prima întrebare. pe care am uitat-o și eu. Ce se întâmplă cu concurența din statele membre printr-o structurare diferențiată a PAC-ului? Da, din acest punct de vedere avem un cadru clar pentru obiectivele comune, ideea fiind ca planurile strategice pentru PAC să reflecte nevoia acțiunii în plan local, dar să, fie și, să existe și o justificare față de atingerea unor obiective comune conținute în planurile strategice atunci înseamnă că sunt condiții foarte clare care merg în direcția coerenței. Să există coerență în între statele membre și uh, sunt și condiționalități, de exemplu, față de mediu. Uh, sunt uh, niște condiții minime care trebuie întrunite și e și un proces în ceea ce privește um, felul în care vor fi adoptate planurile PAC. Avem în vedere pilonul 2 cu posibilitatea de a face corecturile necesare uh, comparațiile necesare. Știți că pentru pilonul 2 la ora actuală avem o procedură care impune un mecanism de coerență încă din etapa adoptării programelor. Și până acum ne-am asigurat să existe rezultate foarte bune în ceea ce privește coerența implementării și aceasta este abordarea care stă la baza Uh, adoptării programelor. Se merge cumva în direcția coerenței. De a, dincolo de asta avem și principiul complementarității cu relația dintre pilonul 1 și 2. Totul trebuie justificat din punctul de vedere al orientării strategice, având în vedere noile obiective și nevoia de acțiune. Prin urmare, plecăm de la premisa că putem acționa mult mai coerent ca până acum. Acum avem uh, pilonii 1 și 2, sunt două uh, lumi complet diferite și nu putem realiza condițiile acestea omogene doar prin pilonul 1. Mulțumesc! Also gut, danke schön. Wir werden sehen. Mulțumim. Vom vedea ce va ieși până la urmă. Nu vreau să fiu ironică, vă urez mult succes, pentru că și pentru noi este foarte important acest dosar. Nu știu dacă ne uităm la administrarea agriculturii, ne dăm seama că în fiecare uh, stat membru avem uh, o legătură foarte puternică între agricultură și administrarea agriculturii. Deci uh, eu mi-am pierdut de mult speranța unor controle foarte stricte, având în vedere această legătură foarte puternică. Mai este și o altă problemă în procesul de management. Știți, verificarea, cum se numește verificarea rezultatelor, Aici este foarte important ca acest, această verificare să fie neutră. Uh, rezultatele trebuie să poată să fie evaluate și ele neutru, dar aici avem probleme. Am constatat acest lucru și cu această... ce ați constatat. Da, într-adevăr, în uh, documentul de la curte avem uh, principii foarte clare în ceea ce privește principiul transparenței și uh, punere în aplicare a planurilor strategice PAC. Avem, de exemplu, uh, dispoziții legate de uh, asocierea uh, ministerelor uh, conectate, Ministerului uh, Mediului, de exemplu, sau a asociațiilor. Și există și uh, dispoziții în ceea ce privește uh, transparența și uh, deschiderea întregului proces. Mulțumesc! Am ajuns la finalele, finalul acestei dezbateri. E o poveste de care ne ocupăm uh, de mult. Uh, eu aș vrea ca sistemul să nu uh, eșueze total, pentru că uh, funcționează și deocamdată trebuie să vedem cum funcționează și după aceea să vedem dacă putem să-l îmbunătățim. Și aici termenul pentru amendamente este 10 ianuarie, când domnul raportor ale la încheiere cuvântul. În legătură cu cele prezentate, direcția este bună, mesajul este pozitiv, dar știm și care este poziția colegilor de la Comisia de Agricultură și știți că trebuie să adoptăm acest uh, raport la nivel de Parlament. După cum am spus în amendamentele mele, deci eu le-am formulat uh, cu privire la avizul Curții de Conturi și vom finaliza avizul uh, în viitorul apropiat Uh, avizul de la uh, Comisia de Agricultură uh, este foarte diferit. În orice caz, nu la asta mă așteptam de la o comisie care este competentă pe fond. Nu mă așteptam ca asta să fie direcția. Președinta, deci ar fi foarte important ca raportul să fie publicat astăzi, pentru că data pentru amendamente este 10 ianuarie, deci dacă vrem să depunem amendamente, ar fi important ca avizul să ne fie prezentat cât mai repede cu putință. Mulțumim. Ajungem acum la punctul 7 la ședința din septembrie, împreună cu domnul comisar Oettinger, am uh, salutat uh, procesul de, deci auditorului intern al comisiei. Cu domnul comisar uh, am spus că vom continua această dezbatere cu privire la raportul anual al auditorului intern al comisiei. Raportul a 2018-661 uh, conține documente foarte importante pentru noi pe care am dorit să le discutăm. Ne bucurăm uh, că sunteți aici, domnule Graf. Am uh, constatat că aveți ochelari noi. La mulți ani pentru noul an, mult succes! Nu știu dacă doriți să ne prezentați foarte pe scurt raportul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să vă urez mult succes în 2018, 2019 dumneavoastră și tuturor membrilor comisiei. Din cauza audierii comisarului Oettinger, care a avut loc înainte de intervenția mea, am avut puțin timp pentru a intra în detaliile raportului, de aceea mă bucur că m-ați invitat astăzi pentru ca să vă dau mai multe detalii despre auditurile din 2017. După cum știți, conform uh, reglementărilor financiare, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, uh, prezentăm uh, un raport anual privind concluziile și recomandările auditului intern al Comisiei. Așa cum ați spus, nu am avut posibilitatea de a face o prezentare inițială și aș dori să vă, exprim, să vă explic mai în detaliu ce puteți găsi în acest raport. Din punctul de vedere al Comisiei, acest raport arată clar că um, pentru Comisie este importantă transparența și responsabilitatea, pentru că raportul arată care sunt punctele forte și punctele slabe ale sistemului intern de audit. Acest raport demonstrează și faptul că Comisia acționează decisiv pentru a remedia slăbiciunile din sistem. Um, oferim noi informații detaliate în prima parte din documentul de lucru pentru staful comisiei care însoțește raportul privind auditul intern. Am uh, introdus uh, uh, o parte care explică ce acțiuni a inițiat comisia după fiecare audit finalizat în 2017. Am fost uh, numit auditor intern al Comisiei în martie 2017, de aceea este primul raport anual pe care îl prezint la cont privind rezultatele auditurilor făcute sub responsabilitatea mea. De aceea aș dori să vă explic din nou cum am pus în aplicare condițiile legate de standardele internaționale ale um, instituției instituției auditorilor interni și ținând cont de operațiunile de care m-am ocupat în uh, postul meu precedent uh, de director general adjunct al DG Buget. Doamna Ela Sender, raportor pentru descărcarea de gestiune 2017, mi-a pus deja o întrebare pe 27 septembrie în legătură cu acest subiect și am răspuns atunci. Dar având în vedere importanța standarde, condițiilor din standardele internaționale, doresc să prezint din nou o prezentare a măsurilor pe care le-am luat. Pe baza instrucțiunilor mele de pe 7 martie 2017, supravegherea muncii de audit um, a fost supre, uh, sub responsabilitatea domnului Jeff Mason, fost director general al uh, um, IAS și um, este aici alături de mine astăzi. Condițiile pe care le-am introdus atunci a inclus și faptul că Comitetul pentru Audit va fi informat de modul în care merge munca de audit. Pe 3 mai 2017 uh, s-a discutat aceste lucruri în uh, Comitetul de Audit. Astfel s-a evaluat punerea în aplicare a noi metode în 2017 pe, uh, în ianuarie 2018 și pe 3 mai 2018 și a ajuns la concluzia că această nouă metodă de lucru respectă cele mai bune practici de la nivel internațional și a notat că măsurile luate pentru a asigura independența operațională în legătură cu aceste audituri sunt satisfăcătoare. Puteți găsi mai multe detalii în secțiunea 6 a raportului privind auditurile interne. Înainte de a oferi informații în legătură cu rezultatele și impactul auditurilor, aș dori să vă dau o prezentare a modului în care s-a pus în aplicare planul de audit din 2017 până pe 31 ianuarie 2018, data limită, 98% din plan a fost pus în aplicare. Am făcut 148 de audituri de misiuni, 54 audituri, 19 au fost uh, evaluări ale punerii aplicare a unor uh, regulamente și uh, au fost uh, și acțiuni de consultanță. În 2017 uh, am realizat 199 de recomandări, dintre care 197 au fost uh, acceptate total și, și două acceptate parțial. Uh, Uh, planurile de acțiune au fost evaluate ca fiind satisfăcătoare în general, durează timp pentru a pune în aplicare planurile de acțiune, de aceea nu are niciun sens să ne concentrăm pe punerea în aplicare a planurilor de acțiune din 2017. Mm, vă voi face o prezentare în legătură cu modul în care a fost pus în aplicare cele 1800 uh, și ceva de recomandări făcute între 2013 și 2017. Dintre acestea, 1835 de recomandări 1476 au fost puse în aplicare, adică 80%. 359 sunt încă um, pe cale de a fi puse în aplicare, 13%, 121 um, au expirat și, și, și 12 recomandări foarte importante nu au fost încă puse în aplicare adică la peste șase luni de, de termenul inițial de punere în aplicare, tot n-au fost puse în aplicare. Am uh, din cele 1400 uh, și ceva de recomandări, uh, am uh, făcut o evaluare uh, ulterioară și în urma căreia 95% din uh, uh, recomandări au fost încheiate pentru că au fost considerate satisfăcătoare. Considerăm că situația punerii în aplicare a recomandărilor din audit este satisfăcătoare și comparabilă cu anii precedenți. Dar trebuie să se acorde atenție uh, unor recomandări importante care nu au fost aplicate la timp și pot fi găsite detalii suplimentare în legătură cu acestea în documentul de lucru pentru staful Comisiei, partea a treia. Voi prezenta acum concluziile pe baza auditurilor din 2017. Aș dori să vă atrag atenția asupra două aspecte din munca noastră internă din 2017. Mai întâi, concluziile privind performanța și, în al doilea rând, avizul privind gestionarea financiară. În legătură cu primul aspect important, auditul de performanță conform reglementărilor financiare, eu și echipele de audit și serviciile, au ajutat serviciile Comisiei să identifice domenii de ameliorat. Auditul intern s-a concentrat în 2017 pe chestiuni importante, cum ar fi uh, guvernanța, gestionarea resurselor umane, securitatea IT, precum și cadrul creat de serviciile Comisiei pentru gestionarea directă, indirectă și comună pentru a atinge obiectivele și pentru a măsura performanța diferitelor activități mm, și politici. Raportul de audit intern a ajuns la concluzia că încă trebuie să se mai facă eforturi în mai multe domenii, dar și că uh, în multe s-au făcut progrese importante. Uh, se aplică planurile de acțiune definite în urma auditurilor și această aplicare a fost cu toată satisfăcătoare. Um, partea Prima parte din documentul de lucru al Comisiei oferă detalii în legătură cu acestea. În legătură cu al doilea aspect important, gestionarea financiară și sistemele Comisiei în general, aș dori să vă amintesc că ofer o uh, opinie generală în legătură cu gestionarea financiară a Comisiei bazată pe auditurile realizate și țin uh, cont și de alte surse. După cum știți, auditorul extern, adică uh, Curtea mm, de Conturi uh, și eu ca auditor intern al Comisiei Europene am avut opinii similare în 2017. Am ajuns la concluzia că, în general, sistemele interne de control ale Comisiei funcționează, chiar dacă sunt domenii unde există încă slăbiciuni. În calitate de auditor intern la comisie, um, opinia mea este pozitivă, dar calificată cu anumite rezerve în legătură cu rapoartele anuale și declarațiilor direcțiilor generale. Am ținut cont de efectul uh, riscuri, uh, sumelor în situații de risc și capacitatea de corectare, care arată că bugetul european este protejat adecvat. Nu doresc să spun că totul funcționează perfect. Știu că există slăbiciuni și unele lucruri trebuie îmbunătățite, dar, în general, sistemele noastre funcționează și obțin rezultate. Comisia identifică problemele și le rezolvă. Dar trebuie menționat un lucru pe care l-am identificat și anul trecut în um, avizul meu general, și anume așa numitul accent pus pe materie. Când vine bună de punct de la aplicarea fondurilor europene, atrag atenția asupra faptul că Comisia se bazează pe alte organisme de punere în aplicare sau intermediare, cum ar fi țări terțe sau organizații internaționale, agenții naționale, sau alte inițiative comune, organisme care nu sunt ale Uniunii Europene sau agenții descentralizate pentru uh, uh a-și asuma responsabilitățile, directe generale ale Comisiei trebuie să supravegheze până aplicarea acestor programe și să ofere asistență dacă e nevoie. Direcțiile generale trebuie să definească și să pună în aplicare activități de supraveghere și monitorizare, monitorizare adecvate pentru a se asigura că aceste entități și ceilalți parteneri aplică în mod eficient programele și protejează în mod adecvat interesele financiare ale Uniunii Europene. Feedback-ul primit de la diferiți actori arată că Comisia dorește să-și consolideze um, sistemul de monitorizare și supraveghere a acestor organisme. Doresc să subliniez și faptul că concluziile auditului uh, sunt uh, discutate la nivelul cel mai înalt în comisie prin Comitetul de Progres în Audit, care are un rol important de consiliere pe lângă Um, pe lângă colegiul de comisar, format din șase comisari și trei personalități externe. A fost, um, acest comitet este condus de domnul Timmermans și um, acordă uh, atenție deosebită uh, auditurilor și aplicării concluziilor lor de direcțiile generale. A intervenit de mai multe ori pentru a se asigura că concluziile din auditurile interne sunt luate în considerare și că acțiunile uh, sunt aplicate aplicate de direcțiile generale și serviciile respective în mod corect. Îmi închei prezentarea subliniind încă o dată faptul că atât sistemul intern de audit cât și Comitetul de Progres în Audit um, participă și oferă Comisiei input pentru a ne asigura că sistemele noastre funcționează și orice slăbiciune uh, identificată este abordată la timp și în mod decisiv. Așa cum se arată în detaliu în raportul de anul acesta, există puncte forte în multe domenii și direcții generale acționează în toate domeniile în care am identificat slăbiciuni. De aceea mă bucur să spun că sistemele comisiei s-au îmbunătățit în ultimii ani, așa cum a recunoscut uh, și uh, Curtea de Conturi și pe baza elementelor din raportul din 2017 privind auditurile interne, Uh, și prin monitorizarea, în aplicarea planurilor de acțiune de cele două comitete, consider că sistemele noastre se vor îmbunătăți și mai mult. Mulțumesc pentru atenție și, bineînțeles, voi răspunde întrebărilor dumneavoastră în legătură cu audituri specifice. Mulțumesc! Ja, herzlichen Dank. Wir Mulțumesc foarte mult! Cu toții avem o impresie pozitivă respectiv că problemele identificate au fost în parte Uh, rezolvate. Asta este și concluzia dumneavoastră și vă suntem uh, și uh, recunoscători, dar mai există și câteva chestiuni pe care trebuie să le discutăm. Are cuvântul raportarea pentru descărcarea pentru comisie Ines. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să vă spun la mulți ani pentru noul an care vine cu multe provocări. Sper că vom avea cu toții sănătatea și energia necesară pentru a face față acestor provocări. Doresc uh, să mulțumesc uh, auditorului intern al Comisiei pentru primul său uh, raport în urma propriilor sale acțiuni în noul său post Uh, și pentru raportul care consideră descărcarea de gestiune pentru 2017. Um, în urma raportului și prezentării dumneavoastră, doresc să spun că recunosc faptul că s-au făcut deja multe spre bine nu, nu putem să spunem că lucrurile se înrăutățesc în instituții. În mod foarte obiectiv, trebuie să spun că am cooperat foarte bine pentru a identifica um, anumite domenii uh, în care să îmbunătățim lucrurile. Dar știm însă și domeniile care trebuie încă îmbunătățite. Aș dori să abordez trei uh, chestiuni. Uh, una la care v-ați referit și dumneavoastră, uh, um, ar fi gestiunea um, comună, mai ales când vine vorba de fondurile structurale sau fondurile gestionate împreună cu statele membre. E nevoie de gestionare mai coerentă, mai armonizată, uh, ținându-se cont uh, inclusiv de descentralizarea PAC-ului. Am văzut că, gestion- că Comisia a identificat sisteme pentru a îmbunătăți această gestiune, dar în anumite cazuri observăm că trebuie să se ajungă la anumită coerență care să permită uh, și o comparație nu doar uh, între situația de la un an la altul, uh, e, dacă sistemul uh, de evaluare se schimbă de un an la altul, este greu să comparăm rezultatele de la un an la altul. Dar, în același timp, dumneavoastră faceți o evaluare pe direcții generale pentru 2017, dar observăm că există diferențe mari în metodologia folosită. De aceea este greu să facem comparații. este greu să comparăm uh, cum uh, se uh, măsoară, de exemplu, rata erorilor de la o direcție generală la alta. Aș dori să știu în gestionarea directă cum se poate îmbunătăți această evaluare și în gestionarea indirectă cum se realizează um, relația cu subcontractanții, agenții și așa mai departe. Aș dori să știu în gestionarea indirectă cum aveți uh, de gând să abordați auditul în următorii ani, 2018 și așa mai departe. Deci, în gestionarea indirectă, cum aveți de gând să vă asigurați nu doar că vor exista planuri de acțiune, dar și că ele vor fi aplicate într-un format coerent și că uh, se, va pute, se vor putea face comparații și se vor putea îmbunătăți lucrurile după caz. Apoi, spuneți că uh, apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene se uh, realizează pe baza dialogului între Comisie și Parlament, mai ales la nivel cantitativ, adică în fondurile structurale, unde există uh, bani mulți, uh, un nivel ridicat al erorii, înseamnă că se pierdeau bani mulți. Dar Um, când vine vorba de calitate, adică rezultatele, există domenii, de exemplu în 2017, când vine vorba de migrație, bugetul prevăzut nu este foarte mare, dar efectele uh, utilizării bune sau proaste a bugetului respectiv poate să influențeze extrem de mult rezultatele. Deci, cum aveți de gând dumneavoastră, um, auditorul intern, uh, să abordați la nivelul direcțiilor generale uh, acest aspect al calității Direcție generale spun, dacă uh, Curtea de Conturi nu mi-a făcut observații pentru acest an, nu am ce să-mi reproșez. Nu, nu este așa. Trebuie să ținem cont de problemele care apar în uh, dezbaterea politică pentru a îmbunătăți acțiunea direcțiilor generale la nivel calitativ. Deci, apărarea intereselor financiare ale Uniunii nu se face doar prin recuperarea sumelor um, prost, uh, prost folosite, dar și prin îmbunătățirea rezultatelor care se regăsesc în documente importante uh, care um, afectează uh, viața beneficiarilor. Graf, bitte. Vă rog, domnule Graf. Mulțumesc. Sunt de acord că schimbările trebuie făcute pentru a îmbunătăți situația, nu doar de dragul schimbărilor. Și în discuția cu secretarul general al Comisiei Europene ați insistat că e nevoie de abordare mai consecventă, mai armonizată în toate domeniile politicilor abordate de Comisia Europeană. Trebuie să spun că eu cred că principalii indicatori care ne permit să măsurăm progresele făcute în diferitele domenii sunt deja armonizați într-o anumită măsură. E vorba de sumele um, în situație de risc în momentul în care se fac plățile și sumele în situație de risc în momentul în care se încheie um, anumite um, proiecte. Adică, s-a, s-a, da, dar s-a abordat și uh, s-a dezvoltat și conceptul sumei în situație de risc în momentul raportării. Și majoritatea directorilor generale oferă informații suplimentare uh, specifice domeniului lor. Dar acest lucru se face pentru a oferi cele mai bune informații în legătură cu situația din diferitele sectoare. Bineînțeles, întotdeauna putem să facem mai bine lucrurile. Putem să canalizăm aceste informații ținând cont și de preocupările dumneavoastră și ale altor actori ca să fie mai ușor să se înțeleagă ce se întâmplă. Dar există și anumite limite. De ce? Pentru că acționăm în cadre juridice diferite, sistemul de organizare este diferit, există elemente specifice care trebuie luate în considerare. Acum, în legătură cu modul în care se monitorizează domeniile acoperite în ceea ce am numit eu gestionarea indirectă, pot să vă spun și în uh, Um, discursul meu am spus deja acest lucru, că reacția pe care o primesc de la serviciile centrale, de la Comisia Europeană și direcțiile generale operaționale îmi spun că iau lucrurile foarte în serios și pot să vă spun că analizăm în momentul de față modul în care se poate crea, s-ar putea crea un grup de lucru între serviciile centrale, serviciile um, Um, descentralizate uh, și grupul de audit pentru a identifica slăbiciuni și pentru a îmbunătăți situația, pentru a consolida procedurile de supraveghere în viitor. Această um, urmărire atentă a aplicării recomandărilor se întâmplă și în toate celelalte domenii de care se ocupă Comisia Europeană. De aceea, rata de punere în aplicare este atât de ridicată când vine vorba de planurile de acțiune create pentru a remedia anumite slăbiciuni identificate. Aproape 100% din recomandări sunt acceptate de um, entitățile auditate. Acest lucru este foarte important și sunt puse în aplicare și evaluarea punerii în aplicare este foarte atentă și strictă și trebuie să subliniez din nou că uh, Comitetul privind progresul în audit are mult merit pentru că avem, am avut discuții uneori dificile cu anumite servicii ale Comisiei, dar apoi Consiliul de Audit uh, a intervenit pentru a sprijini îmbunătățirile propuse de noi care trebuie introduse în planurile de acțiune. Sper că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Dacă nu, vă rog să le reformulați sau să mă mai puneți alte întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai am și eu câteva întrebări. De exemplu, în raportul dumneavoastră spuneți că sunt weaknesses, puncte slabe care sunt acestea? Asta e prima întrebare. A doua întrebare cu referire la întregul raport și la institut EFIS. Parcurg raportul și citesc și staff working document și îmi dau seama că Direcția Generală DEFCO uh, tranșează prefinanțările de-abia după 10 ani. Ce se mai poate constata după 10 ani, doamne iartă-mă? Deci nu este vorba despre protecția bugetului aici. Pentru mine este important să existe și o disciplină sau o credibilitate la fața locului, credibilitatea Uniunii Europene. Deci ce se mai poate face după 10 ani? Și cum sunt lucrurile lor actuale? Am discutat și cu secretarul general și cu domnul uh, Oettinger, am discutat despre chestiunea Comisiei pentru uh, Audit Progress. Au fost emise mai multe concluzii, întrebarea este însă aceeași. Ce concluzii poate să tragă această comisie a progresului pe audit? Apare în text că această comisie nu poate să verifice informațiile. Mă îmi cer scuze, spune președinta, e gălăgie în sală. Coboară în spate ecranul. Se aude ca și când ar fi un aspirator. Trebuie, căci nu avem nevoie. Mulțumesc. Deci, Comisia de Progres pe Audit. Întrebarea este ce posibilități uh, sunt cu această comisie. Și un alt subiect care vizează DEVCO și întrebarea care apare cu privire la IASPER și cu privire la datele care nu apar la AIP, mai ales în ceea ce privește conflictul de interes. Deci, uh, dacă Direcția Generală Regională nu primește date de la AIP, este prin urmare, foarte greu să poată evalua programul. Puteți să ne oferiți câteva informații? Doamna comisar Gheorgheva ne-a prezentat bugetul pentru rezultate. Foarte bine că a menționat acest uh, subiect. Se pune întrebarea cine manifestă influența, cine gestionează procesul. Mi s-a părut totul foarte interesant și pentru asta vreau să mulțumesc. Întrezăriți un rol uh, mai activ al, al Direcției Generale pentru uh, buget. Până acum, pentru mine asta a fost doar o acțiune pentru PR, pentru relația cu publicul. Dar vreau să știu dacă există mai multe dincolo de asta, lucruri pe care să putem construi. Și acum e rândul dumneavoastră pentru răspuns. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, o să răspund la întrebările noastre în ordinea în care mi le-ați adresat. Mai întâi m-ați întrebat care sunt punctele slabe pe care le tot menționăm. Ei bine, avem o manieră sofisticată de a clasifica descoperirile obținute în timpul auditului nostru. Aceste descoperiri sunt structurate sub formă de rating, primesc un rating. Vă citesc uh, ratingul nostru. De exemplu, o slăbiciune critică este un punct slab fundamental care vine în detrimentul întregii proceduri de audit sau al unei părți semnificative din audit sau uh, cu probleme față de entitatea de audit. În termeni simpli, este ceva foarte grav care afectează întregul uh, DG. După cum ați văzut din statisticile oferite în raportul anual, se poate constata că avem un număr foarte scăzut de recomandări critice. Pentru mine, acest lucru indică foarte clar că, per total, avem sisteme puternice, dar nu ne sfim de la a identifica slăbiciunile critice ca atare în momentul în care le întâlnim oferim informații cu privire la slăbiciunile critice, dar oferim informații și cu privire la slăbiciunile foarte importante. Ele sunt descrise ca fiind acele slăbiciuni care sunt în detrimentul întregii, întregul exercițiu de auditare uh, și uh, în detrimentul procesului în sine deci nu față de tot DG-ul. Iar uh, un punct slab uh, important uh, este un punct slab care vizează o anumită bucată, anumită parte a auditului. După care stabilim cum trebuie să se facă raportarea. Când trebuie implementată recomandarea și așa mai departe. Față de slăbiciunile critice, cerem o acțiune imediată în așa fel încât uh, riscurile să fie combătute în mod adecvat. Dacă, în schimb, identificăm uh, uh, o slăbiciune foarte importantă, cerem acțiune promptă, iar pentru slăbiciunile importante, uh, cât mai repede cu putință, as soon as possible. Sper că astfel să vă fi oferit o imagine de ansamblu. Ce, la ce ne referim noi când discutăm despre slăbiciuni și uh, cum facem ierarhizarea? În ceea ce privește instrumentele financiare de la DigiDevco, de acord cu dumneavoastră, când durează 10 ani pentru a mm, evalua exhaustiv prefinanțarea, e mult prea mult. Am criticat asta în raportul nostru. Dar trebuie să avem în vedere și cerințele juridice din regulamentul financiar. Uneori, nu este posibil să mm, închei mai repede. În ceea ce privește APC, după cum v-am spus, APC-ul este un forum foarte important la comisie. Joacă un rol consultativ, oferă imagine de ansamblu cu privire la toate procedurile, toate sistemele de la Comisia Europeană. Dumneavoastră v-ați referit la rezultatul auditului nostru în ceea ce privește guvernanța Comisiei Europene. Am fost critici și am spus astfel. Uh, Audit Procedure Committee nu a obținut informațiile despre ce se face la nivel de management, cum uh, este evaluat acolo, la nivelul uh, managementului, riscul și așa mai departe. Și am spus că în ceea ce privește Corporate Management Board, acolo se ia notă doar de riscurile cu interfețe. Dar nu este prevăzut sau nu fusese prevăzut în mandat să fie tratate și aceste riscuri. Corporate Management Board nu se ocupa de riscurile critice la nivelul DG-urilor care să nu aibă suprapuneri. Dar aceste lucruri pot oferi, pot să reprezinte material pentru instituție în ansamblul ei. Prin urmare, am recomandat următoarea uh, procedură. La nivelul bordului, și via DG-urile cu serviciile centrale să se ofere o uh, listă completă cu o vedere generală față de toate riscurile importante că or fi cu suprapuneri sau nu. Iar la nivelul Corporate Management Board se va lua o decizie dacă se impune o decizie cu directorii generali de la diferitele direcții generale și se va crea o listă. Apoi se vor oferi și alte informații adiționale, informații care ne parvin și nouă ca serviciu intern de audit al Comisiei Europene. Noi ținem cont de aceste elemente în propria noastră evaluare a riscurilor la nivelul Comisiei. De exemplu, în momentul în care facem o evaluare strategică a riscului pentru următorii trei ani. Apoi, oferim informația mai departe și Comisiei APC. Deci, ei primesc propria noastră evaluare a riscului, un uh, planning pentru anii ce vor urma. Iar Comisia APC va primi feedback și de la Corporate Management Board în ceea ce privește riscurile critice cu suprapuneri și fără suprapuneri, după care uh, comisia respectivă va fi în măsură să întrezărească lacunele dintre evaluarea riscului, acțiunea întreprinsă la nivel de management față de riscurile critice și modul în care Serviciul Intern de Audit al Comisiei tratează problema. În baza acestui fapt, Comisia APC poate să întreprindă acțiuni ulterioare, de exemplu comentând că trebuie să facem noi ceva, cei de la audit sau luând legătura cu Corporate Management Board, în așa fel încât să obțină clarificări adiționale. Despre Jasper. Într-adevăr, a fost o problemă pe care am identificat-o. A fost greu, dacă nu chiar imposibil, să analizăm uh, exact uh, eficiența implementării diferitelor acțiuni, dar sunt și planurile de acțiune. Și în ele au fost stabilite măsuri pentru a îmbunătăți situația. Bugetul concentrat pe rezultate. Sunt un pic mai optimistă față de acesta decât dumneavoastră, doamnă președinte. M-am bucurat să citesc în raportul anual de management și performanță al Comisiei că cadrul nostru de performanță este potrivit OCD mai puternic uh, decât orice cadru uh, al, din, uh, orice cadru al statelor membre OCD. Avem deja un sistem bun și dacă parcurgem diferitele rapoarte oferite de noi, dar și de DG-uri, atunci se întrezăresc numeroase informații despre rezultatele deja obținute. Ultima dată când am uh, vorbit uh, au fost probleme de statistică, statistici însă care nu au fost uh, produse de Eurostat. Acolo am identificat riscuri, deoarece verificarea calității nu este la același nivel În orice caz, nu atunci când, folo- când nu folosești statistici produse de Eurostat. Deci, în ceea ce vește bugetul axat pe rezultate, eu sunt mai optimist, mai ales dacă avem în vedere și planurile de acțiune pe care le-am acceptat de la diferitele DG-uri cu privire la diferitele domenii în care am făcut audit de performanță. Veți vedea că situația pe viitor se va îmbunătăți cu siguranță. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ayala. Sí, eh, bueno, no quería mezclar las dos cosas, lo del Voi eh, amesteca cele două subiecte. Ceea ce ne-ați spus despre comitet și ierarhizarea problemelor cele mai critice. Aș dori să vă întreb dacă în această ierarhizare, adică identificarea faptului dacă o problemă afectează întreaga instituție sau doar o parte a procesului sau întregul proces, aș dori să vă întreb cum identificați persoanele responsabile, deci cele care trebuie să facă schimbările necesare și să înțeleagă că e o problemă care trebuie rectificată și apoi dacă identificați dumneavoastră o parte de rectificat și un calendar, cum stabiliți acest calendar? Îl stabiliți în momentul în care se identifică problema, dacă e urgentă sau mai puțin urgentă, sau deci, deci, practic, aș dori să știu cum identificați persoanele responsabile pe de o parte și calendarul pe de altă parte. Pentru uh, a îmbunătăți lucrurile în diferitele uh, organe ale Uniunii, atât în gestiunea directă cât și în cea indirectă. Domnul Graf, mulțumesc foarte mult. În rapoartele noastre de audit, foarte clar specificăm uh, natura uh, da, uh, datelor, dacă e vorba de informații foarte importante, sensibile sau critice și apoi facem și recomandări pentru a îmbunătăți situația. Apoi discutăm cu entitatea auditată și ea trebuie să explice care sunt acțiunile pe care intenționează să le adopte pentru a corecta problemele pe care le-am identificat și de asemenea trebuie să ne precizeze și termenul, deci calendarul până când acțiunea urmează să fie întreprinsă. Dacă nu suntem uh, satisfăcuți, dacă, de exemplu, noi nu considerăm că o propunere uh, cu adevărat corectează o problemă identificată, nu aprobăm uh, planul de acțiune. Dacă, de exemplu, considerăm că uh, calendarul propus este prea îndelungat, spunem foarte clar, sus și tare, că nu acceptăm planul de acțiune. V-am spus că în proporție de 99% dintre recomandările propuse de noastră, până la urmă acceptăm planul de acțiune. Dar încă o dată mă repet, adesea, de fapt nu chiar foarte adesea, dar de fiecare dată când e o problemă, când nu acceptăm o recomandare, tendința este ca acest comitet de procedură de audit să uh, invite entitatea auditată la uh, comitetul uh, de, de, de audit în care se discută situația. În două exemple, nu am primit acceptarea din partea entității auditate pentru că nu existau resurse sau mai existau și alte probleme. Deci, uh, în două cazuri nu am ajuns la un acord. Pentru celelalte avem acest uh, procent de 99%, deci avem acordul uh, de plin și apoi monitorizăm îndeaproape și felul în care sunt puse în aplicare acțiunile. Deci avem o bază de dată în care entitatea auditată ne transmite informații dar dacă consideră că uh, acțiunile prevăzute au fost implementate și pe baza acestor informații facem uh, monitorizarea. Dacă suntem satisfăcuți, uh, închidem recomandarea, dacă nu, o redeschidem pentru a ne asigura că dezbaterea continuă și aș dori să vă reamintesc că avem 12 recomandări din numărul mare pe care vi l-am comunicat, în care întârzierea este mai mare de 6 luni. Dar chiar și în aceste situații vom continua să uh, examinăm situația de aproape pentru a ne asigura că se iau acțiuni. În uh, jumătate din cele 12 acțiuni, care durează de prea mult timp. Uh, acțiunile au fost uh, implementate și împreună cu APC-ul uh, exercităm presiune asupra direcțiilor generale pentru a obține rezultate concrete pentru celelalte șase. Da. Întrebările pe care le mai am se potrivesc foarte bine cu acest subiect. Deci ce s-a schimbat? Am recomandările în față, de exemplu în ceea ce vește Jasper și Direcția Generală pentru Regiuni. Deci ce s-a schimbat concret uh, la Jasper? Doar pentru a clarifica situația, pentru a vedea clar că se schimbă ceva, se, da, mai ales după ce au fost făcute recomandări. Și apoi, ce se petrece altfel la DEFCON, ceea ce privește prefinanțările. Și ce uitasem să vă întreb în al treilea rând despre statistici ați criticat uh, fiabilitatea statisticilor, uh, mai ales când ele nu sunt făcute de Eurostat. Este un punct foarte relevant, mai ales pentru cei care trebuie să supravegheze semestrul european, de pildă. Critica asta, la ce s-a referit concret și ce se va schimba sau ce trebuie să se schimbe, vă mulțumesc pentru răspuns. Mulțumesc și eu foarte mult. În ceea ce privește Jasper, Găsiți uh, informația la pagina 58 din Staff Working Document al Comisiei. Acolo, noi am uh, recomandat pentru Digi Regio să îmbunătățească uh, supravegherea activităților din cadrul Jaspers, să facă verificări la fața locului ad hoc să revizuiască documentele cheie în ceea ce privește funcționarea sistemului de control intern, să planifice și să lanseze o evaluare la jumătatea perioadei a IASPERS, așa cum se impune în articolul 2 cu 4 din uh, Uh, acordul cadru pentru parteneriat, în așa fel încât să existe acces uh, la instrumentele IT și la registrele Jaspers. De asemenea, DigiRegio ar trebui să clarifice și drepturile de acces ale comisiei uh, în ceea ce privește IQR Jaspers. mai ales în ceea ce privește dreptul de acces la sistemele de informații, la documente, la registre, um, pentru activitatea de supraveghere. De când a fost emis uh, raportul uh, final și în conformitate cu acțiun, planul de acțiune asupra căruia s-a convenit, într-adevăr, DigiRegio a întreprins mai multe măsuri, asta în, co- în cooperare cu Jaspers pentru a îmbunătăți adoptarea proiectelor majore uh, și felul în care funcționează lucrurile, să definească mai bine aranjamentele contractuale și dreptul de acces uh, al comisiei, în așa fel încât să facă acțiuni de audit și verificare. De asemenea, se dorește reducerea unui alt risc în ceea ce privește conflictul de interese de, între IQR Jaspers și activitatea de creditare prin Jaspers. Din câte știu eu, nu a fost un follow-up la acest capitol, dar vom raporta uh, Uh, în fața dumneavoastră uh, cu privire la impactul pozitiv uh, obținut în baza acestui plan de acțiune și în baza acțiunilor întreprinse deja. Apoi, despre DEVCO. Câteva informații tehnice. Acțiunile de clearing, închiderea conturilor, sunt posibile doar în baza informațiilor cu privire la cheltuielile care au apărut. Deci ar fi trebuit să apară o acțiune un teritoriu, o acțiune reală, cu cheltuieli aferente, care să fie prezentate comisiei. Nu toate instrumentele financiare au posibilitatea însă de a, de a furniza această informație înainte de închiderea proiectului. Da, aveți dreptate, uneori există proiecte care se derulează pe o perioadă îndelungată. Noul regulament financiar, după cum bine știți, a venit cu o inovare. A ținut cont de acest aspect și permite închiderea conturilor, clearing, cel mai târziu uh, la scurt timp înainte de încheierea, închiderea proiectului. Este noua prevedere juridică din nou regulament financiar și va trebui să implementăm acest lucru. Deci DigiDevco împreună cu uh, organismele aferente. Mulțumesc! Mai aveam și întrebarea despre statistică. Vă mulțumesc. Îmi pare rău, uitasem. Permiteți-mi să încep cu următoarele. Mai întâi, am făcut un audit în ceea ce privește statisticile produse chiar de Eurostat. Pe scurt, concluzia a fost aceasta. Calitatea procedurii de revizuire este una foarte puternică. Sistemul funcționează la parametrii optimi. Statisticile furnizate de Eurostat împreună cu organizațiile naționale sunt de încredere. Sistemele oferă toate garanțiile necesare. În ceea ce privește statisticile care nu vin de la Eurostat, am constatat următoarele că sistemul n-a fost sau nu este suficient de robust. Eurostat ar acceptat aceste recomandări. Și acum DG-ul aferent Eurostat lucrează împreună cu DG-urile operaționale de la serviciile centrale pentru a îmbunătăți situația. Permiteți-mi să mă refer la pachetul de guvernanță al Comisiei Europene, care, după cum bine știți, a fost adoptat în noiembrie 2018. Acolo este prevăzută consolidarea uh, Corporate Management Board, dar și gestionarea datelor este avută în vedere în acest pachet de guvernanță. Ba chiar există un subgrup la um, Corporate Management Board care va analiza fiabilitatea statisticilor oferite de uh, către Comisia Europeană. În planul de acțiune s-a ținut cont de acest aspect, tocmai pentru a lua măsurile necesare pentru a remedia riscurile cu privire la fiabilitatea statisticilor ce nu sunt produse de către Eurostat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Nu că e încă prea devreme pentru dumneavoastră, dar am avut adineauri dezbaterea cu privire la noul program PAC și apare întrebarea ce se întâmplă la beneficiarul ultim? Uh, este o întrebare care ne mișcă foarte mult. Știm, pentru că știm că dumneavoastră nu vă deplasați în teritoriu, nu mergeți să vedeți la fața locului ce se întâmplă. Întrebarea este, aveți ceva recomandări tocmai pentru aceste programe? Întrebarea este ce se întâmplă la nivelul beneficiarilor ultime, atât la fonduri structurale cât și la politica agricolă comună. Ați făcut ceva recomandări și dacă da, care? We did not Uh, nu, nu am făcut recomandări în ce privește propunerile juridice care fac obiectul dezbaterii la Parlamentul European și la Consiliu, dar, uh, bineînțeles, rapoartele noastre de audit includ recomandări care abordează anumite deficiențe de sistem pe care le-am identificat uh, anterior. În ceea ce privește uh, verificările la nivel de beneficiar final, e adevărat că nu facem aceste controle uh, într-un mod comparabil cu cele efectuate de către Curtea de Conturi, dar din când în când uh, evaluăm activitatea efectuată de către direcțiile operaționale de la Comisia Europeană. Obiectivul nostru este să vedem dacă aceste uh, direcții generale au uh, asigurări în ceea ce privește funcționarea corectă a sistemelor din statele membre la nivel de beneficiar final. Și dacă, de exemplu, colegii noștri din aceste direcții generale merg pe teren la fața locului pentru a vedea cum autoritățile naționale funcționează în anumite uh, contexte specifice, atunci le Uh, însoțim pentru a evalua uh, calitatea activității. Deci, încercăm să ne asigurăm că sistemele noastre de control și de supraveghere deci să verificăm dacă ele sunt eficiente, dar nu facem controle ad hoc uh, la nivel de beneficiar final. Și după cum uh, știți și dumneavoastră, în, în, uh, regula, în um, conformitate cu, uh, fi, cu regulamentul financiar am avea posibilitatea să o facem, dar o facem așa cum v-am explicat în urmă cu câteva clipe. Mulțumesc! În ultimii ani, Serviciul pentru Acțiune Externă s-a ocupat uh, foarte mult uh, și de chestiunea transparenței în domeniul uh, fondurilor agricole, mai puțin al fondurilor structurale, în ce privește măsurile de corectură, de, de, de corectare, în ceea ce privește măsurile luate de către agențiile de plăți. Au fost uh, în urmă cu câțiva ani uh, recomandări specifice, uh, au existat corecții importante. Aș dori să știu care este situația actuală. Este mai transparentă? Ne putem, putem consigura, considera fiabilă? Ce se întâmplă în domeniul agricol? Deci, pe baza raporturilor de audit, Uh, pentru fondurile de coeziune și agricole, deci în uh, gestiune partajată, da, sistemul funcționează, dar nu putem spune că avem de-a face cu un sistem uh, statistic mecanic. Dacă statele membre procedează corect, avem statistici fiabile. Dacă statele membre nu activează corect, noi facem ajustări, dar nu le putem face pe bază statistică, ci trebuie să ne bazăm pe uh, o evaluare profesionistă, să zicem. Deci, colegii de la direcțiile generale evaluează deficientele, deficientele care există pentru a vedea care ar putea fi o sumă Uh, care ar putea face uh, obiectul riscului uh, prezentată de către statele membre și puteți identifica aceste date în rapoartele analitice prezentate de către diversele direcții generale. Așa cum v-am spus, avizul general în ceea ce privește gestiunea financiară a Comisiei Europene se bazează pe aceste date și există o certitudine respectiv faptul că bugetul de-a lungul timpului este prote- protejat și ca total. Dacă ne uităm dacă facem o comparație între uh, riscurile legate de plăți uh, și uh, apoi corecțiile financiare estimate care vor fi implementate, ne dăm seama că suntem sub pragul erorii materiale de 2%. Deci aici vă pot da un aviz pozitiv, indubitabil, dar bineînțeles că Sigur că e loc de mai bine peste tot, dar uh, în rezerve se identifică aceste zone pe care le, le-am inclus și în uh, avizul general. Deci, așa cum am spus, sistemul funcționează, dar, cum spuneam, nu e perfect, e perfectibil și am mare încredere în faptul că vom avea un uh, impact pozitiv și pe viitor. Mulțumim! Ich wollte eigentlich noch... Ähm, de fapt, aș dori să-l mai întreb uh, pe, dacă v-ați ocupat de conflictul de interese, dacă am, uh, ați identificat ceva care ar trebui să ne uh, preocupe. Din păcate am uitat această întrebare înainte. Domnul Da, așa cum v-a explicat Manfred, pregătim uh, un sistem ca, pentru a împiedica conflictul de interese. Ceea ce înseamnă că eu am acces la controlele, deci la anumite audituri efectuate în ultimile luni. Mă gândesc mai ales la auditurile cu privire la recuperarea fondurilor și la eficiența uh, controlelor. Și marele audit uh, la care s-a referit Manfred cu privire la sistemul de guvernanță al Comisiei. E cel mai mare Uh, audit care ne-a preocupat în ultimul an și care a necesitat aceste schimbări. Și pentru acest audit, uh, eu și Manfred am uh, semnat, am cosemnat raportul final. Deci avem aici o dovadă a faptului că se abordează sau se, mm, se abordează conflictul de interese. Deci, Manfred a făcut propunerea și eu am semnat raportul final. Așa am procedat. Mulțumim! Nu s-a mai scris nimeni la cuvânt. Am încheiat acest punct de până de zi. Am, do- am dorit să vă mulțumim. A fost o dezbatere foarte necesară. Mă bucur că am putut o organiza. Vă mulțumim uh, pentru uh, eforturile depuse de către dumneavoastră și de către comis- colegii dumneavoastră într-un uh, domeniu atât de important. Mulțumim! Ajungem la punctul 8 de până de zi, raportul special al Curții de uh, Conturi cu privire la EIOPA. Raportoarea noastră este doamna Kadenbach. Uh, domnul Satius uh, primește acum uh, cuvântul pentru a prezenta raportul curții. Vă rog. Mulțumesc. A miracle of <laughs> technology will start. I would wish Profit de faptul că mi-a acordat cuvântul pentru a vă ura un an plin de succese, mai ales în atenția eurodeputaților care vor participa la alegeri. Vă urez mult succes în acest an electoral. Acum vă rog dacă se poate să punem pe ecran uh, slide-urile. Care a fost contextul general pentru auditul nostru? Nu am uh, vrut să vedem cum funcționează o agenție europeană, ci am încercat să evaluăm uh, importanța sectorului financiar pe piețele financiare ale Uniunii Europene și, bineînțeles, Uh, sperăm să avem uh, câteva informații utile pentru dumneavoastră, stimați eurodeputați, uh, pentru reforma autorităților europene de supraveghere. Aici aveți pe diapozitiv dimensiunea și specificitățile sectorului asigurărilor și puteți constata că Uh, premiile medii pentru sectorul de asigurări nu sunt așa de importante față de alte sectoare financiare. În medie vorbim de 9% din PIB-ul anual, a PIB-ul țărilor uh, respective. Aceste uh, prime de asigurare sunt foarte uh, diferite. Chestiunile transfrontaliere sunt foarte importante. A fost o, un aspect foarte important pentru noi activele gestionate de către sectorul asigurărilor reprezintă două treimi din PIB-ul anual al uh, Uniunii Europene, ceea ce e o sumă importantă, deci ponderea sectorului este mare, putem spune. Sfera de aplicare a auditului, am încercat să vedem dacă EIOPA și-a adus o contribuție utilă la uh, stabilitatea financiară și la convergența din sectorul uh, asigurărilor ne-am ocupat uh, de EIOPA, deci uh, de Agenția Europeană pentru uh, pensii uh, ocupaționale, nu Comisia Europeană, dacă nu mă înșel, reprezentanții EIOPA nu au fost invitați la ședință, dar în orice caz ne putem ocupa de chestiunile care sunt foarte importante pentru Comisie și pentru Parlamentul European. Pe ansamblu, stabilitatea financiară a fost subiectul principal pentru noi, dar putem spune că am uh, verificat două fețe ale monedei. În primul rând, protecția uniformă a consumatorilor. E foarte importantă pentru europeni acest aspect, mai ales în acest domeniu. E foarte important ca acest sector să fie la dispoziția oricărui cetățean european. Un alt uh, aspect important pentru noi reprezintă competitivitatea, concurența echitabilă între uh, furnizorii europeni în acest domeniu am analizat mai multe chestiuni și aici o să vă prezint uh, principalele concluzii la care am ajuns noi. Care ar fi concluzia generală? EIOPA a adus o contribuție utilă la sprijinirea calității supervizării și a stabilității în sectorul european al asigurărilor. EIOPA a fost înființată relativ recent, după criza financiară, în 2011, după criza cea mai gravă din 2008-2009. Deci uh, a fost una dintre autoritățile europene de supraveghere propuse după criza financiară. Politicienii europeni au uh, propus acest nou sistem pentru a face față viitoarelor crize financiare. Am descoperit faptul că eu a avut însă și probleme. Nu pentru că ar fi o instituție de proastă calitate, sau pentru că ar fi făcut uh, greșeli grave? Nu, deloc. Am identificat probleme sistemice care îngreunează activitatea acestei autorități de supraveghere, deci a, uh, a sistemului de supraveghere. Apoi, resursele la dispoziția EOPA sunt insuficiente, o să revin la acest aspect la finele prezentării mele, și problema tehnică, practică, cea mai importantă o reprezintă lipsa de cooperare între autoritățile naționale de uh, supraveghere prezente în toate statele membre și EIOPA ca atare. E vorba de autorități care uh, activează în domeniul supravegherii și al reglementării din acest domeniu. Uh, doream să discutăm despre piața unică a asigurărilor, care însă este inexistentă, care este chiar foarte departe uh, de atingerea acestui obiectiv. Problema uh, însă o reprezentăm noi. Noi suntem vinovații, statele membre, autoritățile naționale și faptul că nu se pune accentul suficient pe autoritățile europene de supraveghere. Bineînțeles că putem face unor uh, provocări, unele, unora chiar le-am uh, făcut uh, față, chiar IOPA a rezolvat o parte din probleme, dar există și chestiuni de competență a autorităților naționale de supraveghere și încercăm să le transmitem un mesaj pe această cale, dar sigur că și legiuitorii, colegiuitorii, dumneavoastră sunteți unul dintre colegiuitori, puteți să vă aduceți uh, contribuția. În procesul de revizuire uh, al autorităților europene de supraveghere ar putea fi lucruri care ar putea fi rezolvate. Acum, instrumentele de supraveghere. Unul din instrumentele folosite de către EIOPA și care au făcut obiectul controlului nostru. Ne-am dat seama că aceste instrumente funcționează relativ bine dar nu sunt suficient de bine țintite. Deci care ar fi recomandarea noastră generală în acest domeniu e că ar trebui ca aceste autori, um, instrumente de supraveghere să fie mai bine țintite. Deci autoritățile naționale de uh, competente naționale nu ar trebui să rămână la nivelul general, ar trebui să meargă la nivel de detaliu. Acum, activitățile de asigurări la nivel transfrontalier. E subiectul pe care doresc să mă axez cel mai mult în prezentarea mea. După cum puteți uh, constata, și ați putut constata și în diapozitivele din, dinainte, asistăm la o distribuire inegală a primelor de asigurări. Și aceasta datorită caracterului transfrontalier uh, al activității de asigurări. Trebuie să spunem sus și tare că uh, piața unică și libertatea de stabilire și de a furniza servicii este una dintre cele mai mari uh, înfăptuiri ale Uniunii Europene și a pieței unice. Însă, tocmai în acest domeniu foarte delicat al asigurărilor, am identificat probleme care nu pot fi depășite sau uh, nu pot fi rezolvate de niciuna dintre instituțiile actuale pentru că arhitectura actuală a supravegherii activităților transfrontaliere acordă stimulente greșite actorilor, deci autorităților de supraveghere și de reglementare. Amploarea de care vorbim este chiar mare, deci uh, uh, prin polițele de asigurare reprezintă cam 180 de miliarde 8% din polițele de asigurare în uh, spațiul economic european, care putem spune că funcționează uh, ca un uh, total. Acum să vedem cum activitatea transfrontalieră ar trebui să fie supravegheată. Să zicem că avem o companie mare, mamă, care are filiale în alte țări, în alte state membre. Există cererea de a crea așa numitul colegiu al uh, supraveghetorilor. Și în acest uh, colegiu sunt reprezentate autoritățile naționale competente ale tuturor uh, statelor implicate. Pe stânga, aici, avem un, o entitate care este chiar încurajată să uh, nu facă obiectul uh, sau să eludeze această activitate de control. Dacă ne uităm la furnizarea de servicii uh, uh, în străinătate, pe dreapta nu se prevede niciun fel de astfel de colegiu, dar autoritatea națională competentă din țara în care are loc activitatea propriu-zisă, statul respectiv nu are niciun fel de încurajare și câteodată chiar în legislația statului membru respectiv se spune că uh, autoritățile respective ar trebui să se uh, preocupe de uh, activitatea națională și nu să supravegheze uh, asigură, deci, uh, sistemul uh, uh, de asigurări transfrontaliere, ceea ce poate, poate să genereze probleme pentru as, uh, persoanele asigurate din țara respectivă și pentru uh, Uh, companiile de asigurare din țara gazdă. Mai multe țări au denunțat uh, o situație în legătură cu o companie care avea activități transfrontaliere și care, uh, chiar dacă avea uh, polițe de asigurare foarte uh, mici, avea totuși o creștere foarte uh, importantă. Pe Uh, mica parte de activitate pe care compania respectivă o derula în țara respectivă, uh, nu considera că activitatea de asigurare era o, priori- o prioritate. Și deci, EIOPA și-a dat seama că compania de asigurare nu era nici măcar viabilă. Ajunsese la faliment. Se afla într-o situație financiară uh, catastrofică. E un exemplu în care EIOPA a acționat în baza diligenței necesare, dar nu pe baza unor dispoziții juridice care lipsesc din punctul nostru de vedere. Modelele interne sunt un alt domeniu uh, foarte complicat uh, unde pot apărea riscuri. Aceste modele interne sunt modelele pe care firme mari care oferă produse de asigurări foarte uh, sofisticate le aplică pentru a evalua riscul propriilor produse și uh, calculează condițiile de capital pe această bază uh, în funcție de cerințele din solvabilitate 2. Cine poate răspunde la întrebarea dacă această evaluare este făcută corect? Bineînțeles, organele naționale uh, competente, dar abordarea lor este foarte diferită și numărul acestor modele interne este deja foarte mare, peste 200. Uh, în comparație cu ceva mai mult de 1000 de firme de asigurări în spațiul economic european. EIOPA este obligată prin legislație să sprijine organizațiile naționale competente să evalueze aceste modele interne în mod unificat pentru ca nivelul de risc să fie evaluat echitabil și uh, în mod uniform în întreaga Uniune Europeană. și nu doar la nivel de stat membru. Europa încearcă, a încercat să facă acest lucru, dar uh, s-a confruntat cu un uh, obstacol. Nu a fost voia de lipsa de voință a autorităților naționale de a pune la dispoziție informațiile. Deci, accesul la informații uh, uh a EIOPA este o problemă mare și vă rog Uh, să uh, o uh, abordați dumneavoastră și să facem cumva să se rezolve această problemă. EIOPA, conform reglementărilor actuale, are doar un drept timid de a cere politicos să obțină informații de la autoritățile naționale competente, dar uh, nu poate să ceară actorilor de pe piața asigurărilor să ofere aceste informații. Deci nu se poate adresa direct firmelor. Poate să o facă doar prin autoritățile naționale competente, care, bineînțeles, își apără piața națională. Deci sistemul nu va funcționa oricum. Niciodată. Deci trebuie schimbat. Deci accesul la informații trebuie îmbunătățit și legiuitorul trebuie să joace un rol uh, important aici. Apoi, uh, testele de stres în asigurări. În general, aceste teste au fost uh, foarte utile și bine făcute. Am identificat uh, niște slăbiciuni ale modelelor, dar, în principiu, în testele din 2016, aceste teste uh, sunt uh, potrivite uh, scopului uh, în care au fost create și recomandăm ca, pe bază voluntară, firmele mari de asigurări să uh, fie motivate să publice propriile date din uh, testele de stres. Cred că s-au început deja activitatea în această direcție, mai sunt însă multe de făcut, dar există inițiative foarte bune în acest domeniu. Pentru a trece la ultimul slide, pot să vă spun, doamnă președinte, că rare ori Curtea de Conturi cere să crească resursele unei agenții europene. În momentul de față, în sarcinile de supraveghere, nu cele de reglementare, ci în sarcinile de supraveghere, doar 14% din staful EOPA uh, este constatat acestor sarcini. E aproape nimic, adică doar 20 de oameni. Dacă dorim să se facă o supraveghere serioasă în întreaga Uniune Europeană, trebuie să se consacre mult mai multe resurse acestei supravegheri. Bineînțeles, treptat și, bineînțeles, guvernanța EIOPA trebuie să fie adaptată. Dar schimbarea ă, accentului de la, polit, de la, de la legiferare, de la politici la supraveghere, este cel pe care îl recomandăm. Acestea sunt principalele noastre concluzii. Vom continua să cooperăm cu doamna Kadenbach, cu doamna raportoare și vom intra împreună mai mult în detalii, dar acum mă opresc și voi asculta observațiile dumneavoastră și voi răspunde la întrebări. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru acest raport important, primul raport de audit despre EIOPA. Munca celor de la EIOPA este deosebit de importantă, toate rapoartele sunt importante. Dau cuvântul doamnei Kadenbach. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc uh, raportorului și curții de conturi pentru acest raport. Cei care mă cunosc știu că mm, mă preocupă și agențiile, dar cu precădere uh, problema agriculturii și nu pot decât să vă recomand uh, să Uh, tratăm până în pânzele albe acest subiect, căci uh, se pare că nu se prea înțelege cât de important este o bună supraveghere, un bun control. E vorba aici chiar de viitor. În ciuda crizei financiare, cred că în numeroase domenii, slavă Domnului, am reușit să obținem un grad ridicat de încredere cu privire la toate sistemele acestea de asigurare, asigurare de viață, de pensie și așa mai departe. Ele vor funcționa și pe viitor. Uh, și în uh, pregătirea muncii noastre comune, iată um, două elemente pe care vreau să le reiau și să le dezvolt. Dotarea cu personal. Eu cred că ar fi frumos să, să auzim un mesaj din partea comisiei. Cum își imaginează să meargă lucrurile? Pentru că spectrul este foarte larg în ceea ce privește acțiunile de acoperit de către EIOPA. Ce se întâmplă cu um, dotarea cu personal și pe viitor? 20 de lucrători. Um, reprezintă doar 40% din resursele întregi de personal, mie mi se pare totuși foarte puțin. Putem să facem transferuri, redistribuiri uh, în cadrul EIOPA? Sau, ceea ce cred eu, avem nevoie totuși de angajați în plus. Al doilea domeniu pe care l-ați menționat uh, și pe care l-ați uh, descris foarte frumos ca fiind dreptul timid de a cere informație. Ați fost foarte, foarte diplomat, după părerea mea. EOPA, în toate acțiunile sale, contează foarte mult pe um, cooperarea cu autoritățile naționale competente. Și după cum rezultă din acest raport, ne dăm seama că nu întotdeauna primiți susținerea deplină. Autoritățile naționale competente Uh, joacă un rol important în cadrul forului decizional EIOPA. Ce înseamnă? Se pot lua decizii în ce măsură EIOPA uh, poate verifica eficacitatea propriilor acțiuni. Întrebarea este dacă autoritățile naționale competente nu au cumva prea mare influență la acest aspect și cum credeți că poate fi rezolvată totuși această problemă. De asemenea, în prezentarea de astăzi ați menționat de mai multe ori faptul că trebuie îmbunătățite prevederile juridice. Cum să interpretez eu asta? Improve legal provisions. E vorba de normele în vigoare care trebuie să fie interpretate mult mai uh, strict sau de faptul că în anumite domenii trebuie să fie reconcepute aceste condiții cadru. De ce reguli avem nevoie, prin urmare, în așa fel încât să putem garanta și pe viitor independența. Iată o primă intervenție din partea mea și vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a dezbate subiectul astăzi cu dumneavoastră. Aș dori să o salut pe doamna Beres de la Comisia Econ. Bineînțeles, toți membrii Comisiei Econ, comisia competentă pe fond, au fost invitați să participe la această dezbatere. De la Comisia Europeană, DG FISMA are, este prezent alături de noi domnul Ryan și are cuvântul. Mulțumesc. Voi încerca să intervin pe scurt. Eu nu reprezint direct EIOPA, reprezint Comisia Europeană, dar Multe observații făcute se referă la cadrul legislativ uh, în care se înscrie activitatea EIOPA, așa că pot să reacționez la aceste observații. Mai întâi, ca observație preliminară, nu trebuie să uităm că EIOPA se ocupă nu doar de asigurări, ci și de sectorul pensiilor. Deci aici discutăm doar o parte despre o parte din activitatea EIOPA o parte foarte importantă. Nu trebuie să uităm că uh, o parte semnificativă a resurselor EIOPA se ocupă de pensii. În momentul de față, La Europa lucrează 112 funcționari permanenți, dar mai sunt și Uh, agenți contractuali și experți național detașați și în total sunt 150 de oameni care sunt împărțiți între partea de asigurări și partea de pensii. Deci există trei domenii de activitate. Pe de o parte, dezvoltarea de politici joacă un rol important în uh, consilierea oferită comisiei în legătură cu uh, procesul legislativ, apoi partea de supraveghere la care lucrează 20 de oameni și cealaltă parte se referă la stabilitatea financiară, ehm, fac uh, rapoartele privind stabilitatea financiară și uh, testele de stres. Deci aceste teste nu sunt făcute de cei care se ocupă de supraveghere, ci de cei care se ocupă de stabilitatea financiară. În legătură cu cadrul legislativ uh, al activității OPA, în raportul de audit se face referire la evaluarea în curs a regulamentelor care stau la baza autorităților uh, de supraveghere propuse de comisie în 2017 și încă în discuție în Parlament și în Consiliu. În uh, raportul uh, Curții de Conturi se notează faptul că propunerea Comisiei are obiectivul de a rezolva unele dintre problemele identificate de exemplu, se propune um, sporirea prerogativelor EIOPA când vine vorba de modelele interne. Nu propune ca EIOPA să fie principalul supraveghetor al modelelor interne, dar propune uh, să se facă în așa fel încât EOPA să beneficieze de informațiile necesare privind modelele interne, să le aibă la dispoziție și să aibă posibilitatea de a transmite avize autorităților uh, naționale de supraveghere dacă există interpretări divergente în modelelor interne pentru a se obține rezultate um, uh, consecvente. În legătură cu testele de stres, uh, propunerea Comisiei dorește alinierea prerogativele eh, IOPA cu cele ale autorității bancare europene, care are deja posibilitatea să publice rezultatele testelor de stres eh, ale băncilor eh, în mod individual. În cazul asigurărilor încă nu se poate face acest lucru și propunerea noastră ar permite publicarea acestor rezultate ale testelor de stres um, pentru fiecare instituție în parte. Aș dori să atrag atenția și asupra faptului că propunerea Comisiei uh, este însoțită de o declarație financiară legislativă care, dacă va fi adoptată, va duce la creșterea semnificativă a personalului EIOPA și deci ar contribui semnificativ uh, la rezolvarea problemelor Uh, de lipsă de personal care au fost identificate. Și tot în legătură cu uh, personalul, pentru că nu se referă la asigurări, pot să spun că și în domeniul pensiilor, Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord politic în trilog în decembrie în legătură cu un nou uh, produs de pensii paneuropean, care are propria sa declarație financiară și staff este prevăzut la EOPA să se ocupe de acest nou produs. Uh, Eh, dincolo ehm, de această evaluare, doresc să menționez o propunere legislativă recentă a Comisiei, care este în discuție în momentul de față, care se referă la multiasigurări, pentru că raportul Curții de Conturi s-a tras atenția asupra autorităților transfrontaliere și, într-adevăr, în acest domeniu au existat astfel de firme de asigurări cu activități transfrontaliere care au devenit insolvente și au apărut anumite probleme, deci propunerea noastră legislativă recentă în legătură cu aceste asigurări ar propune un uh, mecanism care ar uh, interveni dacă aceste companii de asigurări are, pentru vehicule ar deveni uh, insolvente în cazul uh, activităților lor transfrontaliere. Acest mecanism ar interveni doar după declararea insolvenței, deci mm, nu ar interveni în uh, chestiunile legate de uh, faza de, din faza de pre insolvență și uh, s-ar limita la acest sector al, al asigurărilor pentru vehicule, dar testăm uh, posibilitatea în acest sector. Um, subiectul a fost discutat la INTA, Comisia Competentă pe Fond și dacă sistemul va funcționa, îl putem folosi ca bază pentru noi propuneri legislative pentru um, abordarea problemelor uh, uh, firmelor de asigurare care au dificultăți în situații transfrontaliere. Deci testăm inițiativa la un anumit tip de asigurări. Și o ultimă observație. Doresc să menționez și cadru, cadrul de reglementare a asigurărilor, uh, solvabilitate 2, care este cea mai importantă directivă în domeniul asigurărilor, care Um, include prevederile care se ocupă la prerogativele EIOPA. Um, această directivă a fost aplicată, este în aplicare de 3 ani. O evaluare majoră a acestei legislații este prevăzută pentru 2020. Pregătim această evaluare, uh, își facem în momentul de față diferite studii de impact deci, și bineînțeles, raportul audit este foarte util în acest scop și e destul de posibil că la sfârșitul lui 2020 să, Comisia să facă o nouă propunere pentru a modifica regimul insolvabilitate 2 actual. Deci vom ține cont de raportul de audit uh, și uh, de contribuția Parlamentului în cadrul acestei evaluări majore care va avea loc în 2020. Mă voi opri aici, dar pot, bineînțeles, să răspund la informații, la, la, la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Beres, Mulțumim, doamna Beres! Merci. Mulțumesc! Mulțumesc că ați invitat membrii Comisiei Econ Într-adevăr, poate să fie util să ascultați și viziunea noastră în legătură cu aceste lucruri. Eu uh, intervin în calitate de coraportoare împreună cu Otmar Caras în legătură cu revizuirea uh, legislației privind autoritățile europene de supraveghere și uh, mai ales AIOPA. Îmi cer scuze pentru faptul că am sosit cam târziu. Uh, am uh, citit uh, prezentarea PowerPoint și cred că am înțeles uh, uh elementele sale principale și, și după ce am ascultat uh, prezentarea reprezentantului Comisiei. Aș dori să mă refer uh, la două elemente. Pe de o parte, modelele interne. În, uh, la Comisia Econ, noi repetăm faptul că trebuie să se reducă riscurile sau pentru a se reduce riscurilor trebuie să se organizeze împărțirea riscurilor. Uh, în domeniul bancar am avansat mult în această direcție. În ceea ce privește sectorul asigurărilor, știm foarte bine că această problemă a modelelor interne este una sensibilă. Putem spune că uh, Uh, organul național de supraveghere este cel care cunoaște cel mai bun un um, astfel de model intern. Putem să spunem și că cel care cunoaște cel mai bine modelul este cel care va, uh, va dori cel mai puțin să comunice dacă apare o problemă. De aceea, propunerea timidă a Comisiei de îmbunătățirea modalităților uh, de supraveghere și control intern de la nivel european trebuie sprijinită. Al doilea motiv este faptul că um, ceea ce s-a întâmplat în sectorul bancar uh, se poate repeta în sectorul asigurărilor. Uh, americanii, principalii, principalul la concurență la nivel internațional înainte de Brexit, uh, în domeniul bancar și al asigurărilor, Um, au, pot, pot să organizeze, sau au făcut-o cel puțin în cazul băncilor, au organizat un adevărat război împotriva modelelor interne, pentru că ei nu au acest dispozitiv în legislația lor națională. Băncile aplică în, în, în America doar modele așa numite standard și uh, e greu să apărăm existența acestor modele interne în cazul băncilor și același lucru se va întâmpla și în cazul asigurărilor, pentru că amer- uh, americanii, uh, sau în orice caz, în cazul Comitetului de la Basel, se creează structuri și se va pune și problema sectorului asigurărilor, ceea ce n-au obținut americanii în uh, negocierile bilaterale privind solvabilitate 2 vor obține în acest forum internațional și anumite firme de asigurări au interesul să păstreze acest model intern pe care permite um, o anumită um, înțelegere a economiei de întreprindere, dar apărarea acestui model ar fi mai bună dacă ar fi organizată la scară europeană și dacă ar exista o expertiză europeană în legătură cu aceste modele interne care le-ar afirma legitimitatea, credibilitatea și eficacitatea. Un al treilea argument când vine vorba de modelele interne este că pe piața internă oricine dorește și respectă condițiile, trebuie să poată să folosească aceste modele interne. Dar într-o țară mică, în care organul de supraveghere este de asemenea de mici dimensiuni, nu doresc să, sub, să, să stigmatizez pe nimeni uh, folosind termenul mic, dar posibilitatea uh, de a folosi modelele interne este redusă în țările mici și o firmă mare de asigurări într-o țară mică um, trebuie să poată să se bazeze și pe experiența europeană pentru a-și dezvolta modelul intern. Din păcate, în Consiliu, când vine vorba de controlarea modelelor interne, propunerea modestă a Comisiei, care nu dorește ca modelele interne să fie controlate de Comisia Europeană sau de EIOPA, așa cum am propus eu într-un amendament, Comisia propune doar să existe o coordonare pentru a avea o imagine transversală, însă Consiliul este împotriva. Dacă Comisia ne poate ajuta să convingem Consiliul, ar fi foarte bine. Un al doilea punct, mai pe scurt, pentru nu abuza de timp, uh, se referă la activitățile transfrontaliere în asigurări. Libera prestare de servicii a dus la derive, la derive imense, cu firme de tip cutie de scrisori care vând produse de asigurări din țări care nu au nici suprafața, nici piața uh, necesară, dar care folosesc uh, dispoziții legislative pentru a face dumping reglementar, fără a respecta condițiile de, uh, din, uh, din dreptul consumatorilor în țările în care produsele de asigurări sunt uh, distribuite. Și au fost multe scandaluri care astăzi sunt studiate de, Euro de EIOPA și EIOPA uneori își dă seama că nu are soluții pentru a arbita aceste conflicte. E nevoie de soluții, soluții sprijinite și de urmat Caras, care sper că vor permite să aplica, eh, vor permite aplic, mai bună aplicare a legislației europene pe piețele eh, unde sunt distribuite produsele de asigurări. Iată care a fost contribuția mea la dezbaterea dumneavoastră. Și, bineînțeles, voi eh, citi cu atenție avizul dumneavoastră. Mulțumesc. Nu mai sunt alte intervenții din partea colegilor. Prin urmare, domnul Ryan are cuvânt și apoi eh, celălalt invitat. Français. Ca să-i răspund doamnei Beres, o să vorbesc în franceză. În ceea ce privește modelele interne, nu o să, eh, din motive de protocol, nu o să mă refer la dezbaterile de la Consiliu, dar notește ce s-a spus în ce privește evoluțiile de la Consiliu și faptul că Comisia uh, își apără propunere. E clar că în cadrul organismelor internaționale de asigurări, la Asigurația Internațională a Organismelor de Supraveghere în domeniul uh, asigurărilor, există încercări de a construi un regim internațional uh, similar cu cel de la Basel, dar care nu există încă. Iar în ceea ce privește uh, deci Comisia și statele membre apără rolul modelelor interne în aceste dezbateri internaționale. Știți că există o reticență din partea unor parteneri precum SUA. S-a notat tot oricum. Iar în ceea ce privește activitățile transfrontaliere, suntem la curent cu anumite derive, să le spunem, au existat uh, falimente ale unor companii de asigurări cu activități transfrontaliere, nu exclusiv, dar mai ales în domeniul asigurărilor uh, auto. Aici au fost problemele cele mai mari. Și acesta este motiv, motivul pentru care, pentru prima propunere, am ales tocmai acest domeniu al asigurărilor auto pentru a corecta toate aceste probleme. Și dacă funcționează, dacă Parlamentul și Consiliul adoptă această legislație, într-o a doua fază am putea să ne gândim la cum am putea să lărgim sfera de aplicare al acestui mecanism și la alte asigurări, nu doar cele auto. Dar, în orice caz, iată, am optat pentru asigurările auto, auto într-o primă tentativă de a rezolva problema. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, se anunță șantiere. Domnul Salț uh, acum. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc membrilor diferiților, diferitelor comisii din Parlamentul European pentru faptul că v-ați exprimat în direcția noastră. Auditorii, când verifică munca EIOPA cu întreg domeniul nostru, um, Abordarea asta este simplă. Noi uh, ne ținem cont de ce este scris negru pe alb în planul legiferării. Avem Solvency 2 și încercăm în baza acestui document să vedem cum uh, funcționează lucrurile. Mă repet când uh, spun pe scurt că o descoperire a fost că nu există o distribuire de stimulente pentru toți cei implicați, în așa fel încât toată lumea se comporte conform cu regulile. Asta este o problemă. Este o problemă în ceea ce vește implementarea legislației în vigoare. Este însă și o a doua parte și aici vine răspunsul pentru doamna Kadenbach. Da, legislația ar trebui să fie schimbată și noi am citit uh, propunerile comisiei Dar sarcina noastră n-a fost să facem noi verificarea. Vedem cum în aceste propuneri și în uh, amendamentele membrilor Parlamentului European, direcția este foarte clară înspre a oferi EIOPA mai multe prerogative în așa fel încât să poată să se bucure de informația de care are nevoie. Accesul la informație e important. E importantă și independența EIOPA și aceste două lucruri mână în mână ar rezolva destul de multe probleme. Poate nu chiar 100%, dar în orice caz un număr mare. Independența EIOPA înseamnă mai multe drepturi puteri independente. Iată un lucru care trebuie avut în vedere și care trebuie scris în legislație. Noi facem un apel către dumneavoastră să vă gândiți la asta, căci uitându-ne la cum evoluează lucrurile la ce texte legislative avem acum, ne dăm seama că în plan transfrontalier acestea nu funcționează. Un foarte bun exemplu a fost dat de reprezentantul Comisiei Europene cu privire la asigurările auto. La asigurări auto, de fapt cu privire la mașini, piața este perfect unică. Mașinile circulă de colo-colo, dincolo de frontiere. Avem o problemă pan-europeană, asigurată însă în plan național sau cumva transfrontalier trebuie să existe instrumente propice implementate pentru a supraveghea acest lucru, pentru a reglementa în, în acest domeniu? Dacă nu, vor fi mari, mari probleme create unor oameni obișnuiți care își conduc mașina obișnuită. Poate să fie oameni foarte bogați sau oameni săraci. Este însă o problemă pentru toți. Uh, și un exemplu foarte clar că se impune acțiune. Mulțumesc pentru reacția pozitivă față de apelul nostru la acțiune și aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună la acest uh, text de rezoluție a Parlamentului European. Mulțumesc încă o dată! Mulțumim! Are cuvântul la sfârșit doamna Kadenbach pentru concluzii. Doar vreau să mulțumesc frumos pentru această discuție. Iată, am ascultat și îndemnul lui Pervon Șberes uh, și cu siguranță vom ține cont și de ideile colegei noastre în textul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat uh, punctul de pe ordinea de zi cu numărul, punctul numărul 8 și trecem la punctul 9, Landscape Review, uh, în domeniul transportului. Domnul Balco este raportorul Curții de Conturi, îi dau cuvântul și apoi domnul Țeller este cel care reprezintă raportoarea sau raportorul. Vă rog, domnule Balco, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, că îmi dați cuvântul. E târziu după amiaza, bună ziua tuturor. Doresc să vă prezint uh, revizuirea noastră în ceea ce privește accesul la sectorul de transport în Uniunea Europeană și provocările care trebuie rezolvate. După cum bine știm, transportul afectează în mod direct viața cetățenilor Uniunii. Este un sector strategic al economiei europene, serviciile de transport reprezentând un domeniu care oferă 11 milioane de locuri de muncă. Este un element nucleu al integrării europene. E vorba de un transport interconectat, multimodal, absolut necesar, o condiție sine qua non pentru o funcționare corectă a pieței interne europene. Serviciile eficiente de transport și de infrastructură sunt absolut necesare pentru a exploata uh, capacitatea economică a regiunilor europene și pentru a promova coeziune economică, teritorială și socială. Transportul are legături strânse și cu mediul, cu locurile de muncă, cu politicile de concurență sociale și digitalizarea. Valoarea adăugată a acestei revizuiri este dată de faptul că așa cum s-a întâmplat în trecut, oferă o analiză descriptivă uh, Uh, cu privire la ce face Uniunea Europeană, acest domeniu specific politic, e vorba deci de transport. Oferim uh, informații clare și accesibile părților interesate și altor uh, actori vizați pentru a îmbunătăți acțiunile în așa fel încât să ne coordonăm mult mai bine și să oferim asistență Uniunii Europene și statelor membre în așa fel încât să uh, Uh, întrunească obiectivele politicii de transport. Transportul este un domeniu în care Uniunea Europeană partajează competența cu statele membre. De exemplu, răspunderea de a crea uh, infrastructură de transport, de a finanța, uh, de a construi. Uh, acest lucru ține de statele membre. Uniunea Europeană poate să stimuleze investițiile acestea, să aibă un efect uh, catalizator. Uh, în revizuirea noastră ne axăm pe investițiile în infrastructură finanțate prin bugetul european și am identificat în 13 exerciții de audit în uh, cele 5 principale moduri de transport. Uh, șosele, aer, maritim, uh, căi navigabile interne. Bazându-ne pe constatările noastre, dar și pe alte descoperiri de la alte instituții de audit, ne dăm seama că studiile, evaluările și opiniile altor instituții europene oferă, de fapt, o revizuire orizontală a transportului și a provocărilor care apar în acest uh, domeniu și în sectorul finanțării acestui uh, sector. Revizuirea noastră este structurată pe trei părți. Prima parte oferă o revizuire a principalelor obiective politice pentru sectorul transportului în plan european, cadrul de guvernanță și finanțarea. A doua parte descrie starea lucrurilor în domeniile cheie din sectorul de transport și ultima parte, parte uh, se referă la chestiunile uh, cu interfețe. Uh, sunt constrâns de timp și, prin urmare, mă voi axa doar pe a doua și a treia parte în prezentarea mea. În ceea ce vește starea lucrurilor, volumul transportului este unul care a tot crescut. Ne așteptăm ca această creștere să continue, atât în ceea ce privește numărul de pasageri, cât și mărfurile transportate. Creșterea acestui volum ar putea însemna provocări la, modul, la, la capitolul capacitate. Congestiile deja reprezintă o principală problemă de gestionare a traficului, problemă economică și problemă de mediu și asta costă Uniunea Europeană cam 140 de miliarde deja anual. Transportul rutier este modul predominant de transport uh, pentru pasageri și bunuri. Ne axăm pe transportul uh, intern, excluzând transportul maritim și aerian, și constatăm că călătoritul cu mașina este de departe modul preferat, cam 83% din toată activitatea de transport uh, pe kilometri pasager. În ceea ce privește mărfurile, în 2011 a fost uh, obiectivul din Cartea Albă, în așa fel încât 30% din uh, transportul rutier să meargă spre alte moduri de transport până în anul 2030 și mai bine de 50% până în anul 2050. În ciuda acestui fapt și în ciuda faptului că Uniunea Europeană se concentrează pe mijloace mai prietenoase cu mediul de transport, de fapt, în plan rutier a fost o creștere la 71,5% în 2011 la 76,4% în 2016. În 2016, Curtea de Conturi a publicat un raport special cu privire la transportul pe căile ferate. Chiar eu am, uh, fost, am avut plăcerea să prezint acest raport chiar în această comisie. și în alte două comisii ale Parlamentului European. Am avut și o reuniune interesantă și utilă cu părțile interesate chiar în momentul publicării raportului special. Sunt provocări în ceea ce privește uh, transferul uh, de mărfuri în momentul în care există intermodalitate și vedem că nu se prea poate face transferul fără niciun fel uh, de problemă uh, de la un mod la altul. În alte părți ale lumii, SUA, China, Australia, vedem că acest lucru se face mult mai ușor uh, cu o cotă de piață de uh, 40% sau chiar mai mult. Și astfel se reduce și uh, zgomotul, poluarea aerului și așa mai departe. După cum rezultă și din raportul recent special, cu numărul 19 pe 2018, în ceea ce privește trenul de mare viteză, e o dezbatere acum în Uniunea Europeană cu privire la sistemele uh, acestea, să vedem ce se întâmplă cu principiul utilizatorul versus poluatorul plătește în uh, utilizarea mijloacelor de transport, mai ales în uh, sectorul rutier. O altă tendință este multimodalitatea sporirea utilizării transportului multimodal. Multimodalitatea se referă la utilizarea diferitelor mijloace de transport uh, în aceeași călătorie. De fapt, a fost unul dintre principalele obiective de politică de transport în Uniunea Europeană mulți ani la rând. Astfel, putem să avem acest transfer de uh, pe șosele, așa cum uh, se dorește, dar în ciuda investițiilor din ultimii ani, uh, transportul multimodal este în continuare unul care nu este suficient de bine răspândit în Uniunea Europeană. Discutăm apoi și despre gestionarea digitală a traficului, uh, despre sisteme de informație care acoperă mai multe mijloace de transport, cum ar fi RTMS pentru căile ferate, un alt sistem pe care l-a prezentat aici într-un raport special 13 pe 2017, și în ceea ce privește cerul unic european, SESAR, uh, uh, antevorbitorul meu uh, s-a referit la acesta. Comisia a recunoscut faptul că utilizarea coordonată a acestor sisteme este foarte importantă pentru a avea o, un sistem de transport cu adevărat pan-european și multi-integrat avem uh, cam 3,1 uh, uh, miliarde de euro um, alocate din fondurile de coeziune și nu numai pentru perioada 2007-2020 și cu alte 3 miliarde de euro din CEF până la sfârșitul 2017. Din 2008, de când cu criza, economică, investițiile în infrastructura de transport au fost reduse. Prin urmare, modernizarea a fost înfrânată. Dar, pentru a atinge obiectivele TNT, e nevoie totuși de resurse semnificative financiare. Disponibilitatea fondurilor publice este limitată. Prin urmare, avem în vedere și investiții private în infrastructură strategică de transport. Ele vor fi esențiale. De fapt, a fost principala descoperire din um, raportul nostru special cu privire la RDMS. În ciuda faptului că deja investițiile naționale și UE au uh, sporit conectivitatea și accesibilitatea, mai sunt multe, multe lucruri de făcut în așa fel încât obiectivele TNT să fie atinse. E nevoie de asumarea răspunderii pentru crearea, dezvoltarea, finanțarea infrastructurii de transport, dar aceste lucruri țin mai mult de statele membre. Totodată, Uniunea Europeană a fost de acord cu criteriile de la Maastricht cu privire la guvernanța din statele membre și raportul față de PIB. În consecință, în anumite situații, nivelul național uh, de îndatorare poate să vină cu constrângeri uh, importante față de capacitatea de investiție ca să poată fi finalizate obiectivele TNT. Altfel spus, reducerea datoriei publice poate să reprezinte un obiectiv uh, extrem de concurențial este foarte important să avem în vedere calitatea, disponibilitatea uh, rețelelor de transport. În continuare, uh, aici este o lacună în partea de est a Uniunii Europene. În unele state membre infrastructura este aproape completă, în alte state membre mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Președinta întrerupe. Vorbiți mult prea rapid pentru ca interpreții să poată ține pasul și interpreții sunt de acord. Rețelele nucleu TNT sunt uh, aproape finalizate sau aproape de finalizare în anumite state membre, dar mai sunt state membre în care mai sunt multe lucruri de făcut. Verigile, lipsă și uh, blocajele există în continuare în uh, rețelele de transport în Uniunea Europeană și mai sunt obstacole serioase în calea fluxului de transport, mai ales la trecerile la frontieră. De asemenea, bugetul de întreținere este adesea uh, foarte redus și el nu este menținut pe parcursul timpului. Uh, de asemenea, uh, infrastructura se învechește și e nevoie de investiții adiționale. Transportul rutier este cel mai flexibil. El s-a adaptat cel mai ușor la aceste schimbări de logistică, iar uh, tiparele geografice comerciale care au rezultat în urma extinderii Uniunii Europene de la 15 la 28 de state membre, au fost influențate și ele. Pentru căile ferate e nevoie de mult mai multă modernizare, în așa fel încât să existe legături necesare și armonizarea necesară. Mai sunt provocări în continuare și în ceea ce privește deschiderea piețelor cu liberalizarea, mai ales uh, la nivelul traficului aerian și traficului feroviar. De exemplu, liberalizarea pieței uh, căilor, în domeniul căilor ferate a fost una foarte neomogenă în Uniunea Europeană. Doar uh, câteva state membre și-au liberalizat piața internă. În continuare, cei care intră pe piață se confruntă cu discriminarea cu privire la accesul la servicii și există o discrepanță față de actorii locali. Eu, avem în vedere ce de la patrulea pachet feroviar care ar trebui să remedieze acest aspect uh, din iunie al acestui an. De asemenea, gestionarea spațiului aerian european uh, este una fragmentară. Sectorul uh, de transport are implicații profunde uh, pentru Uniunea Europeană. El redă cam un sfert din toate gazele cu efect de seră, devenind astfel, ceea ce devine astfel o mare provocare, pentru că trebuie să fie atinse obiectivele de decarbonizare. Emise, ori emisiile de transport au început să crească din 2014 încoace. Sectorul uh, transportului rutier este cel care redă cea mai mare parte din aceste emisii, și anume 72% în anul 2016. În anul 2017, Curtea de Conturi a publicat un landscape review în ceea ce privește energia și schimbarea climatică. Printre altele, a, menționam uh, o revizuire comprehensivă a um, auditului uh, din uh, domeniul transportului pentru a veghea la reducerea emisiilor și a gazelor cu efect de seră. Trebuie încurajate modurile de transport care emit puține gaze cu efect de seră. E important să existe sisteme inteligente de gestionare a transportului, pentru ca și prin acestea să obținem uh, comodalitate europeană în sistemul de transport. Digitalizarea, automatizarea, mobilitatea partajată sunt tendințe care iau amploare pe zi ce trece și ele au potențialul de a eficientiza sistemul de transport. Dar noile tehnologii, tiparele acestea noi, uh, vin și cu provocări în ceea ce privește uh, adecvarea cadrului legislativ, protecția datelor private, siguranța, fiabilitatea, securitatea datelor. Adaptarea infrastructurii la noile comportamente de mobilitate sunt foarte importante. E important să avem în vedere Uh, un transport curat, uh, cu combustibil alternativ. Pentru asta este însă nevoie de investiții proaspete uh, și de noi modele antreprenoriale. Da, domnule Balco, vă întrerup pentru că trebuie să vă opriți oricum și sunteți mult prea rapid pentru interpretare. În încheiere, recunoaștem că s-a făcut progres în infrastructură, în dezvoltarea de infrastructură și în deschiderea uh, Uh, piețelor interne de transport. Măsurile propuse de accelerarea decarbonizării sunt și ele foarte importante. Dar, totodată, subliniem șase provocări pe care Uniunea Europeană trebuie să le rezolve în domeniul transportului. 1. Trebuie să existe obiective realizabile, aliniate resurselor disponibile. În al doilea rând, să creăm uh, Uh, instrumente de implementare eficiente la nivel european pentru a ne asigura că infrastructura din, din statele membre este una adecvată și că deciziile luate în plan național sunt apropiate uh, deciziilor europene, în așa fel încât să rezolvăm problema blocajelor și uh, a trecerilor la frontieră. În al treilea rând, să, axăm, să concentrăm finanțarea UE în funcție de uh, priorități și valoarea adăugată cea mai mare. În al patrulea rând, să îmbunătățim planificarea, implementarea, monitorizarea proiectelor finanțate din bani europeni. În al cincilea rând, să ne asigurăm că infrastructura de transport este una întreținută în mod adecvat, să fie durabilă. Și o ultimă recomandare, să sporim efortul în așa fel încât uh, să transferăm uh, transport, uh, mărfurile transportate pe șosele înspre alte moduri de transport. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi, domnul Țeller, raportorul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc Uh, reprezentantului Culții de Conturi, domnului Balco și colaboratorilor săi pentru acest raport către un sector performant al transporturilor în europeană, provocările care trebuie abordate. Uh, avizul uh, doamnei Schmidt sună după cum urmează, mulțumește Curții de Conturi pentru această analiză panoramică realizată cu privire la infrastructurile finanțate din bugetul european, Uh, există cinci domenii de transport, transportul aerian, rutier, uh, feroviar, uh, căile maritime interne și navigabile interne și maritime. E foarte important să avem o vedere de ansamblu care, din păcate, lipsește. Comisia, pe drept cuvânt, spune că infrastructura Uh, rutieră uh, evoluează în ritmuri diferite la nivel de european, iar în ceea ce privește uh, disponibilitatea infrastructurii, ea necesită ameliorări, mai ales în anumite regiuni din Europa. Unele state membre și-au construit uh, deja sau aproape sunt uh, pe cale să finalizeze partea de TNT. Uh, în unele state membre nu s-a făcut aproape nimic. Este pentru prima dată când există astfel de diferențe foarte mari între statele membre. Mi-amintesc că de un alt raport special al Curții de Conturi în ceea ce privește construirea TMS Uh, nu o să repet uh, concluziile uh, curții, o să mă refer doar la două recomandări specifice pentru că ele ilustrează foarte bine problemele. Iată care sunt întrebările colegei Schmidt în atenția comisiei. Cum evaluează curtea cum, de, de ce consideră curtea că această infrastructură este atât de greu de construit? cum am putea să uh, venim cu uh, propuneri de modificare. Uh, mi-ar plăcea să primesc explicații, dar nu cele pe care și le dorește Curtea de Conturi. Cum se asigură Comisia că banii contribuabililor sunt cu adevărat bine cheltuiți când chestiuni foarte importante precum analizele cost-impact nu au fost realizate? Mai mult, Claudia Schmidt spune Um, ca membra Comisiei de uh, Transporturi, uh, spune că este conștientă de problemele uh, cu transportul um, de mărfuri și tranziția lui de pe um, partea rutieră pe partea feroviară. Mi se pare regretabil faptul că curtea a identificat cedează în fața intereselor lobbyurilor și uh, aici uh, completez în calitatea mea, eu sunt Ioachim uh, Țeller acum, am Uh, m-am ocupat de raportul Curții de Conturi cu privire la autor, autorutele de mare viteză și deci vorbesc în această calitate, trebuie ca aceste tronsoane transfrontaliere să fie interconectate și sigur că uh, trebuie să intervenim acolo unde lipsește impulsul necesar. Deci mai e de construit, de exemplu, uh, un tronson de 15-20 de kilometri de autostradă. Uh, și uh, transportul, uh, știți că uh, companii Uh, DHL ocupă 60%, uh, deci, uh, deci își efectuează 60% pe calea aeriană, 15% pe cale rutieră și pe cale feroviară aproape deloc, pentru că nu este suficient de flexibil. Asta spune Claudia Schmidt. Ceea ce înseamnă că nu ar trebui să ucidem în fașă competitivitatea. cum intenționează Comisia să uh, intervină am uh, dorit ca banii contribuabililor să fie uh, bine cheltuiți uh, și să nu fie subminați de anumite interese um, specifice de tip lobby. Știm că statele membre abordează problemele din perspectivă națională și aici doamna Schmidt dorește să vă mulțumesc și aici continui în calitate personală. Cum intenționează Comisia să uh, intervină în uh, strategia pentru calea mătăsii. Știți că uh, porturile din China Uh, sunt aproape în totalitate uh, în proprietatea statului chinez și știți că există și o uh, rută, deci între Belgrad și Budapesta, care urmează să fie construită cu bani chinezești. Deci vedem că chinezii sunt foarte activi. Cum se potrivește asta cu planificarea europeană de care discutăm astăzi și care face obiectul raportului curții? Aici există câteva lacune. Mulțumim. Doamna Era Sender a cerut cuvântul. Sí, muchas Mulțumesc. Mulțumesc domnului Balco pentru, și uh, Curții de Conturi pentru această uh, prezentare panoramică foarte utilă Chiar dacă se repetă, se pun, se apar din nou în discuție lucruri pe care eu credeam uh, că erau rezolvate, dar iată, uh, aflăm care este situația în momentul de față. Aș dori ca domnul Balco să ne explice, bine, nu uh, cazurile actuale, dar avem nevoie de o viziune Uh, poate pentru anumite ședințe de la TRAN sunt lucruri interesante, dar nu pentru această comisie. Eu aș dori ca domnul Balco să ne spună cum a evaluat uh, Curtea de Conturi utilitatea varietății mari de fonduri care uh, Uh, sunt uh, disponibile pentru infrastructură din partea Uniunii Europene, dar și pentru servicii. În ultimele apeluri din, din CEF, cel puțin, există elemente importante și pentru îmbunătățirea serviciilor și nu doar pentru infrastructură. Deci aș dori să vă întreb dacă ați făcut o evaluare a fondurilor sau formaturilor uh, de, de finanțare cele mai utile. După cum știți, avem fondurile structurale, fondul de coeziune, uh, facilitatea uh, conectarea Europei, um, unele cu um, um, efecte mai uh, mai bune decât altele, deci aș dori să știu cum evaluați diferitele mecanisme și cum le ierarhizați. Um, blocajele sunt uh, mai ales transfrontaliere și sunt mai ales pe calea ferată, din cauza unor interese naționale. Și aș dori să știu dacă Curtea de Conturi a evaluat aplicarea prevederilor juridice Um, tocmai pentru a depăși aceste blocaje transfrontaliere, care, după părerea noastră, sunt foarte importante. În fine, în legătură cu problema chineză menționată de domnul Zeller, eu aș dori să avem o poziție mai autocritică. Deseori, uh, Uh, chinezii sosesc pentru că europenii, firmele europene abordează lucrurile într-un mod absolut imposibil. Nu e vorba doar de condiția de lucru, e vorba și poate mai mult de, de, de patriotismul european. Dacă nu dăm dovadă de un pic de patriotism, chinezii o să uh, cumpere tot. Mulțumesc! Din partea Comisiei Europene, domnul Reuters. Uh, Doamnă președinte, stimați eurodeputați, domnule Talco, aș dori să vă urez la mulți ani comisiei dumneavoastră, tuturor dumneavoastră. Eu îmi doresc ca rapoartele care sunt discutate și studiate aici uh, să fie importante și într-un an electoral ar trebui să luptăm pentru convingerile noastre și cred că sunt în sentimentul colegilor de la Comisia Europeană în legătură cu faptul că această analiză panoramică este foarte bună și ne arată foarte bine ce s-a întâmplat, ce a fost făcut de către Curtea de Conturi în sectorul transporturilor. Suntem conștienți de provocările cu care se confrunt acest uh, domeniu și am uh, făcut și câteva propuneri concrete și eu pentru acest an îmi doresc uh, ca Parlamentul European să trateze aceste propuneri care figurează în pachetul mobilitate, în cele trei rapoarte. Și apoi și în legătură cu propunerea bugetară formulată de către Comisie. Aș dori, răspunzând la întrebările doamnei Schmidt și domnului Țeller și doamna Ayala Sender, să intru acum puțin în detalii pe de o parte vă pot spune că ne ocupăm uh, de propuneri care se ocupă, de exemplu, de eficiența energetică în domeniul specific al transporturilor pentru a obține o mobilitate cu emisii mai scăzute de carbon. Știți că avem uh, uh, Europa în mișcare, care face parte din pochetul mobilitate. Vorbim aici de către o tranziție echitabilă din punct de vedere social. Menționăm aici și o reducere a emisiilor de dioxid de carbon, dar avem și alte propuneri cu privire la înlesnirea implementării rețelei TENT sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Și de asemenea și cu transportul combinat. Aici am numit doar câteva din propunerile făcute de către Comisia Europeană. Și în acest domeniu, obiectivul Comisiei Europene este foarte ambițios – și cred că a fost înțeles foarte bine atât de către Consiliu și decât și de Parlamentul European. Pe de altă parte, pentru a nu avea doar uh, efectul de tipul, ci și unul de tip uh, facem propuneri cu privire la investiții în uh, infrastructură. Am avut o a doua propunere uh, pentru Europe on the Move, în urma propunerii din 2014. Știți că până în 2030 uh, sperăm ca rețeaua uh, cheie să fie finalizată. Suntem pe calea cea bună, cred, și domnul Balco a spus că da, este un proces îndelungat. Uh, programe precum Sezar sau TNT sunt greu de finalizat la nivel european. E greu să umpli verigile uh, lipsă la nivel transfrontalier. Și am spus că uh, pentru TNT avem uh, nevoie de o perioadă mai lungă de timp pentru a ne asigura că proiectele se concretizează. Și după patru ani de la lansare ne aflăm în această fază. Domnule Țeller, într-adevăr, cred că uh, ne mișcăm mai bine și mai repede. Pentru prima dată, mecanismul Conectare Europei a pus bani într-un fond uh, gestionat uh, la nivel central, din care sunt finanțate proiecte de transport ecologic. Nu mai finanțăm proiectele legate de sistemele de transport rutier sau aerian, cu excepția programelor cu privire la siguranță. Uh, în mecanismul Conectarea Europei există două fonduri, una generală pentru toate statele membre, dar există și o altă categorie pentru țările de coeziune și astfel avem uh, de-a face cu o diferență imensă față de trecut, pentru că această finanțare vizează într-adevăr proiectele transfrontaliere. Dacă vă uitați la Polonia, România, statele Baltice, Bulgaria, deci, uh, din acest fond se finanțează proiectele cele mai greu de realizat și în mecanismul conectarea Europei avem principiul use it sau lose it și dacă banii nu sunt cheltuiți la timp, banii vor fi recuperați și vor uh, uh, merge la proiecte care fac obiectul executării. Pentru a doua generație de proiecte mergem chiar cu un pas înainte și ne asigurăm că o parte din banii pentru țările de coeziune uh, sunt uh, disponibile într-un fond general pentru țările de coeziune. E o propunere controversată, dar, așa cum spunea și dumneavoastră, măcar încercăm să facem uh, lucrurile în mod diferit față de trecut. Și am obținut uh, rezultate bune, credem noi. Proiectele sunt uh, în curs de realizare, dar e un proces îndelungat. Uitați-vă la Rail Baltica. Suntem în faza de licitație pentru proiect vom ajunge în 2025, poate chiar 2026, pentru că aceste proiecte uh, care fac obiectul licitării acum uh, să fie cu adevărat finalizate. Deci avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru următorul CFM, pentru ca la următoarea analiză panoramică să nu spunem doar că am studiat uh, proiectele, ci chiar că le-am finalizat. Mi-ar plăcea ca dumneavoastră sau doamna Schmidt să poată să spună că, da, într-adevăr, acest raport a fost Uh, luat uh, în considerare și a dus la rezultate concrete pentru prima dată. Asta ne dorim noi, Comisia Europeană, aceasta vizăm. Ceea ce include și aspectele pe care le menționați, deci uh, un, un CBA clar pentru fiecare proiect, deci am putea obține și un transfer modal. Este aspectul cel mai dificil, mi-amintesc la ultima ședință cu privire la proiectul Brenner și la uh, autostrada de mare viteză, dacă putem să obținem acest uh, transfer modal uh, în condițiile în care avem atâtea camioane care traversează Alpii, credem că da, dar nu înainte de 2027, când tunelul, tunelul va fi finalizat. Și deci va mai trebui să treacă ceva timp. Într-adevăr, avem uh, investiții comune. Uh, într-adevăr, uh, Pireus participă cu un investitor chinez. Ați menționat tronsonul Belgrad-Budapesta. Avem o promisiune din partea investitorilor din China, dar bineînțeles că Comisia și serviciile de la Comisie, că e vorba de la DGBAC sau de la celelalte servicii, Uh, verifică cu mare atenție dacă legislația europeană este respectată. Trebuie să se respecte legislația cu privire la mediul european, licitații și așa mai departe și toate legile care trebuie să fie respectate atunci când se fac investiții în UE. Uh, deci, considerăm, deci, că suntem pe calea cea bună pentru uh, executarea acestor politici prin Uh, legiferare, prin pachetul de mobilitate, dar și prin investiții, pentru a ne asigura că atunci când se legiferează, avem și o alternativă și că nu facem totul doar prin intermediul uh, modurilor uh, de transport care poluează cel mai mult, precum transportul rutier sau aerian. Doamna la Center, sunt, cred că am răspuns la întrebarea dumneavoastră cu privire la investitorii din China. Trebuie să fim foarte atenți împreună cu Curtea de Conturi. Uh, verificăm fondurile care au fost puse la dispoziție. Uh, așteptăm uh, viitoarele rapoarte ale Curții de Conturi și toate recomandările, dar în orice caz această vedere panoramică ne oferă o vedere de ansamblu foarte utilă. Mulțumesc! Domnule Balco, vă rog dacă se poate cât mai sucint. Înainte de a răspunde doamnei Ayala, aș dori să îmi cer scuze că m-am concentrat în prezentarea mea doar pe a doua și a treia parte, dar prima parte se referă la politica UE pentru transporturi și finanțarea în transporturi. Aliniatele 17 și 25 eh, descriu eh, nevoile investițiilor în infrastructură și fondurile disponibile. De exemplu, în tabelul 2, veți găsi uh, alocarea bugetară pentru perioada 2017 pe instrument, uh, fondul de coeziune, CEF Transport, Marco Polo, uh, Orizont 2020 și așa mai departe. Și aici găsiți multe cifre care descriu și explică uh, ce se obține în urma acestor uh, finanțări. Și la pagina 39, aliniatul 72, vorbim despre provocările legate de finanțarea europeană um, și identificăm care sunt cele cu cea mai mare valoare adăugată. Deci se evaluează fiecare sursă de finanțare. Am menționat că în ultimii 5 ani am făcut 13 rapoarte speciale pe transporturi pentru fiecare sursă de finanțare. Dar în acest raport, uh, în aceste rapoarte, bineînțeles, se intră în detalii în legătură cu finanțarea. Aici se rezumă aceleași uh, uh, detalii. Mai avem un raport special, domnul Țelor, la sfârșit, dacă se poate cât mai succint. Mulțumesc, doamnă președinte. Și de această dată Claudia Schmidt este raportoare, care m-a rugat să vă citesc contribuția. Președinta, nu, tragem concluziile la punctul 9 și după aceea trecem la punctul 10. A, deci nu mai aveți nicio observație la punctul 9. Așa cum a spus și Comisia, planificarea uh, este foarte bună în acest domeniu al transportului european. Avem uh, uh, baza juridică foarte bună, ea a fost pregătită. Sper doar ca cele spuse de comisie să se concretizeze și doamna Ella Sanders s-a referit la aceste aspecte, uh, sperăm uh, să nu mai avem această mentalitate la nivel de stat membru, ci să avem uh, o adevărată rețea europeană construită, mai ales și în domeniul transportului feroviar. Sperăm ca Brexitul să nu se concretizeze, dar dacă vom asista la Brexit, vom vedea ce înseamnă uh, să ai uh, să, să întrerupi uh, conexiuni de transport care au fost finanțate până acum și vom vedea care sunt consecințele asupra mobilității și asupra economiei și poate că vom avea un impuls să ne gândim mai bine dacă nu ar trebui să fie exact pe invers, uh, ce ne-a spus și Curtea de Conturi, să avem uh, această posibilitate de a construi un uh, sistem european, o rețea europeană care să construiască foarte bine banii europeni. Speranța moarte ultima. Bun, acum ajungem la ultimul punct de pe urna de zi. Este vorba de pasagerii și drepturile drepturile aeriene. Vă rog, domnul Pufan acum. Madame la președinte. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimați membri ai Comisiei pentru Control Bugetar, doamnelor și domnilor, aș dori mai întâi să vă spun tuturor la mulți ani pentru 2019. Este o onoare pentru mine să vă prezint raportul special uh, al Curții Europene de Conturi cu titlul Pasagerii din Uniunea Europeană uh, și drepturile lor în transportul aerian, uh, cum se aplică acestea. E vorba de punerea în aplicare a cadrului juridic a Uniunii Europene pentru pasagerii în transportul aerian, care se bazează pe mai multe regulamente care uh, uh deschid uh, transportul aerian, feroviar, uh, uh, pe căile navigabile uh, și rutieră rămân încă multe provocări în până în aplicare drepturilor pasagerilor. Vă voi vorbi despre uh, cele trei provocări cele mai importante și voi prezenta cele mai importante recomandări uh, din raport. Mai întâi doresc să subliniez faptul că lucrările noastre s-au bazat pe cele 10 drepte, drepturi fundamentale ale pasagerilor, printre care se numără dreptul la informare, dreptul uh, de a beneficia de servicii sau dreptul uh, unei compensări. Am constatat că aplicarea acestor uh, drepturi uh, variază mult în, uh, de la un tip de transport la altul. Cadrul relativ la drepturile pasagerilor este uneori insuficient de clar pentru pasageri, dar și pentru transportatori și autoritățile naționale care uh, au sarcina de a se asigura că aceste drepturi sunt respectate. De exemplu, dreptul uh, de uh, a beneficia de servicii în caz de întrerupere a călătoriei nu este bine definit în regulamente. În multe situații, transportatorii sunt cei care decid uh, de nivelul de protecție de care beneficiem în calitate de pasageri. Doar cunoscându-și mai bine drepturile, pasagerii vor putea să reechilibreze în mod eficient situația. În o anchetă realizată în cadrul auditului a arătat că rata de sensibilizare uh, este în momentul de față de aproximativ 40% și uh, nivelul nu a evoluat în ultimii patru ani. Complexitatea cadrului a dus la crearea unui uh, nou sector al agențiilor de reclamații și organismelor de rezolvare extrajudiciară a litigiilor. În fine, doresc să subliniez lipsa de transparență a cadrului pentru drepturile pasagerilor. În momentul de față, călătorii nu beneficiază de informații în legătură cu cauza întârzierilor sau uh, nivelul de uh, indemnizare de care beneficiază alți pasageri uh, afectați uh, de aceeași întrerupere a călătoriei. Din păcate, același lucru este valabil uh, când vine vorba de procedurile aplicate de autoritățile naționale. În ceea ce privește indemnizarea uh, Um, oferirea unui itinerariu alternativ sau alte forme de asistență, deseori uh, pasagerii sunt uh, tratați diferit. Raportul nostru oferă diferite mm, exemple de inegalități în modul în care sunt tratați pasagerii. Uh, am formulat cinci recomandări adresate Comisiei și mă bucur că ne-am pus de acord în legătură cu toate aceste recomandări cu Comisia. Mai întâi, propunem Comisiei să analizeze modul în care cele 10 drepturi fundamentale ale pasagerilor sunt protejate în cadrul celor patru tipuri de transporturi uh, evaluate și să determine dacă e posibil să se reducă disparitățile. Recomandăm apoi Comisiei să publice noi linii directoare care să definească standardele minime pentru informațiile care trebuie furnizate pasagerilor dacă le este perturbată călătoria și obligațiile transportatorilor când vine vorba de uh, modalități alternative de transport, inclusiv făcând recurs la alt transportatori. A treia recomandare invită Comisia să lanseze în coordonare strânsă cu autoritățile naționale campanii de sensibilizare utilizare uh, pentru ca um, în rândul uh, călătorilor, conștientizarea drepturilor lor să depășească nivelul de 40%. A patra recomandare se referă la lipsa de transparență. Invităm Comisia să fixeze standarde minime de compensare, sistemul actual nu prevede niciun fel de sprijin acurat oferit uh, călătorilor în timpul călătoriei. Li se promite doar eventual o indemnizare ulterioară, dar această uh, această posibilitate nu este satisfăcătoare. Uh, propunem uh, un minim de 40 de euro pentru pasagerii aerieni și sume mai mici pentru celelalte tipuri de transporturi. Uh, propunem ca transportatorii care Eh, să, ca transportatorii să comunice într-un termen de 48 de ore de la întreruperea călătoriei cauzele uh, întârzierii sau anulării. Astfel, organismele naționale uh, vor putea să controleze practicile transportatorilor. Dacă transportatorul recunoaște că întârzierea sau anularea se uh, Um, datorează unei erori, um, trebuie să plătească automat uh, compensări călătorilor. În fine, invităm Comisia să facă propuneri um, de a ține cont uh, de uh, punctele de vedere ale organismelor naționale care se ocupă de aplicarea drepturilor Uh, să garanteze disponibilitatea informațiilor uh, și să le oferă un mandat care să le permită să aibă o imagine completă a drepturilor pasagerilor. Mă opresc aici. Echipa mea și cu mine suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări. Vă mulțumesc! Da, Mulțumim, domnule Pufan. Are cuvântul domnul Teller, raportorul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Din nou, dau citire avizului colegei mele, Claudia Schmidt. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport special, domnule Pufan. Mulțumesc uh, tuturor celor de la Curtea de Conturi. După ce cifra pasagerilor în ultimele două decenii a crescut masiv, este o piatră de hotar faptul că drepturile pasagerilor au luat ființă, mai ales dacă ne gândim și uh, ce fel de interese sunt vizate, mai ales când discutăm despre acoperirea compensațiilor. Numeroase prevederi din regulamente pot fi interpretate însă diferențiat. Noțiunea de informație, uh, serviciu de susținere, de ajutor, de consiliere și celelalte condiții sunt uh, cu toatele insuficient indefinite în regulament. Prin urmare, pasagerii nu reușesc să își vadă drepturile respectate la timp. De asemenea, deplângem faptul că sunt tot felul de limitări în ceea ce privește um, oficiile naționale de competență um, prin cadrul acestui regulament. Doamna Schmidt a fost adesea foarte critică față de comisie. De data aceasta însă sublinează un aspect pozitiv. Supravegherea implementării condițiilor cadru pentru drepturile pasagerilor a făcut ca regulamentele să devină mai clare. Trebuie spus însă doar faptul că Comisia nu are un mandat pentru implementarea uh, regulamentelor, prin urmare nu există o utilizare armonioasă. În acest domeniu, deocamdată, după cum spuneam, Comisia n-are mandat cu privire la implementare. O recomandare a Curții de Conturi a fost foarte importantă și doamna Schmidt dorește să aibă în vedere doar modificările uh, regulamentelor în vigoare și să, să întrebe uh, care sunt șansele ca după modificarea regulamentului în vigoare drepturile să fie mai bine structurate, respectiv implementabile? Mandatul comisiei va fi uh, extins și el în așa fel încât să poată primi informații din plan național de la oficiile de implementare, în așa fel încât să vadă cum stau lucrurile și care sunt posibilitățile ca fără extinderea mandatului comisiei să fie totuși îmbunătățită implementarea regulamentului cu privire la dreptul pasagerilor. Doamna raportor, mulțumește în avans pentru răspunsuri. Dau cuvântul domnului Reuters, vă rog. Ce, uh... Doamnă președinte, stimați eurodeputați, domnule Pufan, mulțumesc foarte mult pentru acest uh, raport. Comisia ia notă de acest raport, a acceptat recomandările. Voi fi foarte succint când voi sublinia că la ora actuală Uniunea Europeană este singurul loc din lume care oferă un uh, set uh, complet de drepturi pasagerilor. Comisia a mers dincolo de asta, modernizând principalele regulamente cu privire la pasagerii aerieni și cu privire la pasageri din domeniul feroviar în anul 2013, respectiv 2017. De asemenea, solicităm Consiliului să avanseze cu aceste două propuneri care contribuie la uh, realizarea recomandărilor. Ca răspuns la întrebările doamnei Schmidt, vreau să fac o precizare. Auditul este pentru noi o oportunitate. Putem să ne asigurăm că protejăm cu adevărat drepturile pasagerilor, și să inițiem o simplificare a mecanismelor destul de complexe și să reconciliem uh, industria cu pasagerii acolo unde se impune. Credem că putem să facem asta cu cele două propuneri uh, care sunt acum în procedura de codecizie. Regulamentul 2013 este deja suspendat de ani de zile din cauza uh, diferitelor puncte de vedere cu privire la Gibraltar. Gibral, Gibraltar, <laughs> mă scuzați. Și sperăm să putem să avansăm uh, cu dreptul pasagerilor din uh, transportul feroviar. Și sperăm să vedem acest pachet finalizat cât mai repede. De asemenea, contăm foarte mult și pe acest raport. Răspund și domnului Țeller și doamnei Schmidt când spun că vom lansa în acest an un studiu ca follow-up la acest raport. Vom uh, elabora acest raport ca să vedem dacă putem consolida drepturile pasagerilor uh, din transportul aerian. Raportul ne încurajează să avem în vedere întărirea uh, acestor drepturi și să sperăm că putem profita de dreptul de inițiativă pentru a propune soluții la provocările identificate de curte, de Curtea de Conturi. Avem o atitudine favorabilă, deci, și este uh, un prilej să felicităm și să lăudăm Curtea de Conturi pentru acest raport, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. Mulțumesc, domnule Pufan. Uh, pentru concluzii, după care raportorul. Vă rog. Uh, merci, Madame le Président. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că pe viitor, poate că Deci acest audit este un prilej de a perfecționa nou regulament pentru ca uh, dreptul călătorilor feroviari să facă obiectul unui nou regulament. Am cooperat foarte bine cu Comisia Europeană și eu călătoresc cu trenul și nu numai, cu, cu avionul trebuie să schimb uh, câteodată aeroportul, nu e ușor să găsești uh, un alt zbor. Știți că problemele apar uh, mai ales la Crăciun. M-am confruntat cu o problemă de acest tip. Dacă ai un zbor care se face în două etape, dacă ai făcut primul zbor, și al doilea e un zbor transatlantic. Dacă pierzi uh, acest zbor, nu ți se oferă ocazia să ajungi la timp în SUA, de exemplu. E greu. Mă gândisem că dacă zbor cu avionul, e mai ușor. Dar de fapt e mai ușor să mergi cu mașina la Frankfurt și apoi să iei un zbor direct. Astfel, poți să ajungi la destinație la timp. Mulțumesc! Cu, tot... Cu toții suntem victime. Și dacă am face un mic sondaj de opinie, ne-am dat seama. Eu uh, am ajuns în Varșovia, am drum spre Slovacia, am zburat uh, dimineața și apoi m-am întors și asta a fost. Uh, n-a fost posibil să mă descurc cu un singur zbor și este supărător dacă te afli blocat undeva fără informații sau altceva. La sfârșit, domnul Țeller. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, de acord cu dumneavoastră și eu călătoresc de multe ori și am și o experiență în acest domeniu. După cum a subliniat deja comisia, avem un an special, este an electoral. Lumea se întreabă la ce ne folosește Uniunea Europeană și cred că, iată, consolidarea uh, Uh, drepturilor pasagerilor aerieni este într-adevăr o mare, mare realizare a Uniunii Europene, uh, mult prea puțin lăudată și este foarte important uh, să ținem cont că binele, sau mai binele, este mereu dușmanul binelui și Comisia, iată că acceptă de data aceasta provocarea și sper din tot sufletul să reușim să consolidăm uh, drepturile pasagerilor mm, aerieni în așa fel încât ei să se poată bucura de acestea într-o măsură mult mai mare. Să existe progres și să uh, se întâmple asta și să putem sublinia asta tocmai în an electoral. Mulțumesc! Iată că am uh, parcurs acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult! La punctul 11, diverse, n-am nimic. Nimeni nu s-a anunțat și vreau să vă mai spun că următoarea reuniune este pe 21 ianuarie la orele 15, tot la Bruxelles. Până atunci, un timp frumos tuturor și mulțumesc pentru participare. Reuniunea se încheie.